liebe Dragi colegi și colegi, aș propune să continuăm cu ședința noastră. Înainte de a trece la punctul nou de pe ordinea de zi, vreau să vă comunic că colegul Christensen este filmat este o cameră de luat vederi alături de, dumneaie, de dumnealui. Dacă toată lumea e de acord, dacă nu există obiecții, Um, putem uh, să îl lăsăm să continue cu filmarea. Trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi. A fost uh, dorința comisiei noastre de a organiza un schimb de opinii cu reprezentanții comisiei, diferite um, direcții, agricultură, concurență, comerț, pentru a discuta despre perspectivele pe termen lung pentru sectorul european al cărnii de vită. Prin urmare, o discuție despre Mercosur și despre acordul comercial cu Statele Unite, mergând chiar dincolo de aceste puncte, pentru că sectorul cărnii de vită este unul deosebit de important pentru noi. Avem trei reprezentanți alături de noi ai Comisiei Europene. Paul Sisar, sper că i-am pronunțat corect numele, director pentru industrii fundamentale, agricultură și manufactură, de la Digi Concurență îl avem pe domnul Michael Scannell, director adjunct de la Digi Agri, cât și domnul Falvio Coturni, șeful unității pentru agricultură, pescuit, acces uh, pe piață pentru produsele sanitare și fitosanitare, biotehnologie de la DigiTrade. V-aș ruga ca cele trei intervenții în ansamblul lor să se încadreze în 20 de minute. Vă rog să vă puneți de acord între dumneavoastră în acest sens. Eu uh, aș începe dând cuvântul domnului uh, Paul Cisar de la Digi Concurență, vă rog. Sau domnul Scano, dacă doriți. Da, vă puneți de acord între dumneavoastră cine cum începe. Ideea e că, în total, uh, intervențiile dumneavoastră să nu depășească 20 de minute. Mulțumesc, domnule președinte, că ne-ați oferit ocazia de a vă pune la curent referitor la starea actuală a pieței privind produsele din carne de vită. Vreau să vă spun că această categorie specială de produse nu poate fi luată și discutată izolat, ci din potrivă în contextul general produselor de origine animală în ansamblul lor. După cum știm cu toții, Piețele sunt uh, volatile, vulnerabile în calea um, perturbărilor. Iată de ce obiectivul nostru principal este acela de a promova stabilitatea și de a proteja agricultorii noștri, mai ales din calea acelor perturbări generate de instabilitatea pe piață. Dacă analizăm piețele noastre în ansamblul lor putem spune că situația e una variată. Situa- sectorul uh, cărnii porcine, de pildă, se descurcă, se descurcă minunat, mai ales uh, având în vedere pesta porcină din China, lucru care a generat o creștere considerabilă pentru uh, produse de um, carne de porc în Asia. Și Sectorul lactatelor se descurcă foarte bine, de asemenea, deși a înregistrat um, un ușor regres față de anii anteriori. Carnea de pasăre, de asemenea, se descurcă bine, în mare parte având um, tendința, având în vedere tendința generală la nivel global de a consuma tot mai mult carne de pasăre. Ca să nu mai vorbim de problema um, peste porcine, care face ca în Asia, de asemenea, să se facă o tranziție de la carnea de porc înspre carnea de pasăre. Sectorul ovinelor este unul stabil la ora actuală, cu anumite puncte de îngrijorare pe aici și acolo. Ajungem la sectorul cărnii de vită. Aici lucrurile se schimbă în mod dramatic, deoarece situația actuală din sectorul uh, cărnii de vită ne oferă motive considerabile de îngrijorare. Sectorul se confruntă cu o serie de provocări, de la consumul scăzut uh, pentru carne de vită și produse pe bază de carne de vită, modificări în uh, ce privește tiparul uh, de consum și cel comercial. Structura sectorului, care are un număr considerabil de mici exploatații, face ca acesta să fie și mai vulnerabil. Dacă analizăm dacă e să analizăm starea de sănătate a sectorului, trebuie să discutăm și despre evoluția prețurilor. Dacă ne gândim la prețurile reprezentative, putem constata că acestea au scăzut cu 4%. Totuși, situația diferă de la stat la stat. Prin urmare, statul care s-a confruntat cu cea mai mare scădere a prețurilor este Polonia, unde prețul pentru toate categoriile de brânză a, crescut, a scăzut în mod considerabil eh, cu 9%, Suedia 7%, Germania 6,6% mai puțin, după care avem un bloc de țări, Irlanda, Marea Britanie și Danemarca, care au înregistrat scăderi de între 5,5 și 6%. O, un grup de state membre, mai ales România, Belgia și Franța, au înregistrat uh, creșteri modeste de prețuri, în ciuda acestei tendințe. Mă refer acum la toate categoriile de brânzeturi. Bineînțeles, situația diferă dacă luăm o categorie specială, dar luăm prețul cel mai reprezentativ uh, este o situație complicată pe piață. Primul sector pe care îl analizăm uh, este cel al exporturilor și aici găsim o parte a răspunsului și anume exporturile au scăzut cu 4,4% în primele 8 luni ale acestui an față de anul anterior. Doi factori explică parțial această situație. În primul rând, o scădere a exporturilor de animale vii, de vită vii înspre Turcia, o piață deosebit de importantă pentru exportatorii noștri, cât și reduceri modeste în ce privește exporturile de carne de vită. Acum, în ce privește importurile și în ciuda impresiei actuale, problemele actuale cu care se confruntă piața nu pot fi puse în exclusivitate doar pe seama creșterii importurilor, pentru că aceste importuri, de fapt, la ora actuală sunt destul de reduse, au scăzut cu 4,7%. Dintr-o perspectivă mai generală, Uniunea Europeană este un jucător destul de modest pe piața globală pentru carnea de vită și produse pe bază de carne de vită. Dacă privim uh, statisticile comerciale, mai ales uh, cele care includ importurile, importurile noastre reprezintă doar uh, o parte infimă a importurilor, de pildă, din Statele Unite. Pentru a ne face o idee, ne bucurăm de asemenea de un surplus comercial amplu în ce privește uh, majoritatea categoriilor de carne. Și aici vă recomand să priviți sectorul cărnii de vită, ținând cont, având ca fundal sectorul general al cărnii. Avem, de pildă, un surplus de peste 5 miliarde în ce privește carnea de porc, cât și surplus în ceea ce privește um, animale vii și um, hrană pentru animalele de casă. Toate acestea oferă sprijin indirect pentru sectorul cărnii de vită. Iată de ce vreau să scot în evidență că sectorul cărnii de vită câștigă, este un beneficiar direct al comerțului. Mai departe, un alt factor care joacă un rol important uh, în uh, contextul actual este consumul. Consumul stagnează și își modifică alcătuirea. În ultimii 10 ani, consumul uh, pe cap de locuitor a scăzut cu 4,5%. Nu e o scădere care să ne îngrijoreze în aparență. Doar dacă nu privim și um, consumul în paralel de carne de pasăre, care a crescut cu 22% pe cap de locuitor în același interval. Europenii consumă acum de trei ori mai multă carne de pasăre pe cap de locuitor decât carne de vită. În plus, Uh, având în vedere considerente de natură ecologică, dietetică, de mediu, se estimează că pe viitor consumul de carne de vită va continua să scadă în Europa. Sunt doar estimări deocamdată. Nu ar trebui neapărat uh, să conchidem deja că sectorul cărnii de vită se va confrunta, confrunta cu perspective sumbre. La nivel global, se așteaptă ca consumul de carne de vită să crească, deși la un ritm mult mai modest față de carnea de pasăre. În același timp, consumul uh, unor noi forme de carne sau alternativă la carne de vită nu este deocamdată suficient de analizat. Un factor important în ceea ce privește actualele turbulențe pe piață reprezintă um, întreaga problemă Brexit, evoluția lirei sterline. Nu am să intru în amănunte aici pentru că sunteți, uh, cred că, deja destul de familiarizați cu acest subiect. Marea Britanie este cea mai mare piață pentru exporturile de carne de vită din Uniunea Europeană. Nu putem scoate în evidență unde a ajuns importanța acestui sector și orice amenințare la adresa acestor exporturi din partea celor 27 de state membre poate avea un efect potențial destabilizator. Iată de ce Brexitul și deprecierea lirei sterline aferentă, având în vedere mai ales că lira sterlină acum este la 13-14% sub nivelul act, ehm, la momentul votului Brexit, toate acestea au avut un impact eh, considerabil asupra sectorului cărnii de vită, inclusiv a exporturilor. În plus, potențialul eh, unui Brexit fără acord care s-ar traduce în impunerea unor cote tarifare în, uh, din partea celor 27 de state membre la importurile din Marea Britanie, e o perspectivă care a avut efecte um, negative asupra pieței, lucru care s-a văzut mai ales în Irlanda, strân, care are legături din punct de vedere istoric deosebit de strânse de, de piața britanică. Structura cărnii de vită din uh, structura sectorului, îmi cer scuze, cărnii de vită din europeană trebuie de asemenea luată în calcul pentru că producția se concentrează deosebi uh, în exploatațiile de mici dimensiuni care au în general un șeptel de 43 de capete, 87 de pildă în țările de jos, până la doar 4 animale în uh, România. Lucru care prezintă provocări considerabile în ce privește viabilitatea exploatațiilor agricole concurența și aspectele conexe trebuie luate în calcul. Comisia și-a publicat raportul în octombrie 2018 în ceea ce privește analiza privind aplicarea normelor de concurență ale Uniunii Europene în sectorul agroalimentar. Consiliul și Parlamentul au primit un document de lucru din partea Comisiei în acest sens, document elogvent, unul, unul, mm, o oh, șesime, cer scuze, din investiții se concentrează pe sectorul cărnii și um, o treime din acest, din um, acest raport se concentrează pe sancțiuni și amenzi. În ceea ce privește uh, măsurile practice luate de comisie, pot scoate în evidență patru strategii ample. În primul rând, plățile directe în pilonul 1, uh, care oferă un nivel uh, de bază de sprijin pentru agricultorii, care, bineînțeles, ar trebui să poată beneficia și de un câștig obținut pe piață. Însă, um, valoarea acestui sprijin de la pilonul 1 este unul care nu poate fi neglijat. În al doilea rând, um, sprijinul voluntar cuplat, cu caracter voluntar, după cum o spune și numele, folosit însă de multe state membre pentru a veni în ajutorul producătorilor de carne de vită mai ales. De altfel, sectorul de carne de vită reprezintă 40% din uh, totalul sprijinului voluntar cuplat. 23 de state membre au beneficiat de această facilitate, oferind un sprijin de 1,7 miliarde producătorilor de carne de vită din uh, teritoriul lor. Fondurile de dezvoltare rurală din pilonul 2 permit promovarea unor scheme de calitate, măsuri de promovare, inclusiv căutarea unor piețe noi, investiții în instalații noi, cât și înființarea de grupuri de producători, cât și sprijin pentru măsuri pentru bunăstarea animalelor și pentru mm, sustenabilitate. În plus, în ce privește măsurile specifice de piață, sau uh, s-a creat uh, o inițiativă specifică pentru Irlanda care a oferit 50 de milioane de euro pentru 25.000 de agricultori Este important să scoatem în evidență că, deși Irlanda a fost statul membru principal vizat, au avut de câștigat și alte state membre, pentru că exista temerea că uh, Piața ar avea de suferit dacă ar fi pătruns pe piață sute de tone de carne de vită irlandeză, care de obicei uh, își găsesc locul la un debușeu pe piața britanică, dar care ar fi trebuit apoi să fie repartizate pe piața europeană. Iată că, în acest fel, toate statele membre au avut de câștigat de pe urma introducerii acestei măsuri. Și în cele din urmă trebuie să scot în evidență faptul că carnea de vită rămâne în continuare un uh, subiect delicat în cadrul negocierilor comerciale. După cum spuneam, Uniunea Europeană este un mic jucător la nivel global în ce privește comerțul cu uh, carne de vită și produse bazate pe aceasta. În continuare scoatem în evidență în interacțiunea cu partenerii noștri comerciali că este un produs uh, cu caracter delicat. Iată de ce noi dorim să protejăm interesele agricultorilor noștri. Pe viitor, Revin în acest scop uh, la situația peste porcine africane din uh, China, care a creat un deficit enorm de proteine în uh, China. Deficitul de producție de carne de porc din China este superior producției de carne de porc din Brazilia și Statele Unite la oaltă. Nu poate fi completată de, uh, doar de importuri, iată de ce presupune găsirea unor alternative, inclusiv carnea de vită. Sperăm ca exportatorii noștri să poată alina această situație și am văzut evoluții încurajatoare în acest sens în ultimele săptămâni și luni, de pildă, o parte din statele noastre membre dobândind acces uh, important pe piață. Iată, cum stau lucrurile în Asia, nu doar în ceea ce privește pesta porcină africană, ci în general în ce privește acces, dobândirea accesului pe piețe importante, precum Corea de Sud, chiar și în uh, Statele Unite, unde Irlanda în uh, concret a reușit să obțină aprobare pentru a exporta carne de vită proaspătă și procesată. Și în cele din urmă, nu putem pierde din vedere propria noastră piață. Vorbeam mai devreme că, deși um, estimările sunt sumbre în ceea ce privește evoluția sectorului cărnii de vită în Europa, trebuie să scoatem în evidență discrepanțele care există în ce privește consumul pe cap de locuitor de carne de vită între statele membre, de pildă, în statele în care se consumă cea mai mare cantitate de carne de vită se consumă o cantitate practic de 10 ori mai mare decât în state precum Polonia sau Ungaria. Prin urmare, um, consumul de carne de vită poate crește în uh, statele membre. Putem, de asemenea, uh, să ne așteptăm la un efect uh, în avantajul nostru din, în ce privește posibilitatea de a asista la o creștere a prețurilor pentru carnea de vită, având în vedere problemele cu care se confruntă sectorul cărnii de porc în China la ora actuală. Important este ca producătorii noștri să nu piardă din vedere cât de importantă este carnea de vită, ca produs alimentar de înaltă calitate. Trebuie să uh, facem eforturi în continuare în uh, acest sens pe viitor. Dau acum cuvântul uh, colegilor mei pentru a vorbi de aspectele comerciale și nu numai. Mulțumesc! Thank you very much, Michael. Good afternoon, Mr. Chairman, honorable... Mulțumesc, Michael, doamnelor și domnilor, eurodeputați, doamnelor și domnilor. Este o plăcere pentru mine pentru să reprezint DG Concurență și să vă împărtășesc câteva reflexii în ceea ce privește politica concurenței în sectorul agricol. După cum știți, Comisia de mult a studiat sectorul cărnii de vită în general, dar și mai ales piața, piața irlandeză am urmărit ultimile evoluții, la fel ca și dumneavoastră, și avem contracte sistematice cu autoritățile, autoritatea de concurență din Irlanda și precum uh, această autoritate, ca și ea, deci uh, suntem uh, deschiși la orice dezbatere, suntem gata să primim orice fel de idei sau elemente pentru îmbunătățirea situației fermierilor. Împărtășim împreună cu dumneavoastră acest obiectiv. Suntem de acord cu autoritatea națională irlandeză care a spus că nu putem să fixăm uh, prețurile la niciun uh, nivel, deci pe nicio verigă, uh, verigă a lanțului de producție nu putem să stabilim prețul nici pentru procesatorii de carne, nici pentru fermieri, însă, și acest însă este foarte important, după cum știți, poate, legislația europeană permite fermierilor individuali sau le permite să Uh, formeze uh, organizații de producători, să se colectivizeze. Și aceste organizații, deci prin acestea, uh, se pot stabili de comun acord, prețurile. Deci, iată, putem spune că fermierii au posibilitatea de a stabili prețuri la nivel colectiv. Sigur că există câteva cerințe pe care trebuie să le respecte în baza legii europene. De exemplu, când se stabilesc prețurile în comun, Deci uh, uh, e vorba de prețuri pe care colectiva le vinde în numele uh, membrilor săi. Deci nu e vorba de prețurile pentru fermele individuale. Și apoi, organizația respectivă trebuie să exercite cel puțin o altă competență la nivel colectiv în slujba fermierilor. Și uh, acesta trebuie să fie, deci această activitate nu trebuie să fie uh, Uh, artificială. Deci poate să uh, distribuie, să uh, eticheteze, să împacheteze, să facă activitate de control al calității și așa mai departe. Probabil și dumneavoastră ați aflat că în Irlanda au fost recunoscute în septembrie primele astfel de organizații colective, deci recent, Poate știți că nu există niciun fel de, de limită în ce privește dimensiunile unei astfel de organizații colective, deci practic orice uh, fermier din Irlanda poate să se alăture uneia sau altei organizații colective. Eu cred că aceasta este uh, această tendință cea bună. Deci, iată, legislația europeană permite fermierilor ca la nivel colectiv să uh, stabilească prețurile și astfel să echilibreze situația de pe sectorul, din sectorul cărnii de vită. Am spus că este evoluția uh, potrivită pentru că noi credem că organizațiile de producători sunt uh, colective, sunt uh, singurul mod prin care fermierii pot lupta. Nu vorbim aici din turnul de fildeș de la Bruxelles al Comisiei. Așa cum spunea și antevorbitorul meu, Comisia a publicat un studiu în 2018 în care se spune că dacă uh, avem de că e vorba de organizație colectivă recunoscută sau informală, majoritatea fermierilor la nivel colectiv Uh, pot nu doar să contribuie la stabilirea prețurilor, ci uh, au și mai multă eficacitate în activitatea lor. Vă pot da câteva date statistice. Deci în acest studiu aprofundit, care se referea la sectorul cărnii de vit, așa cum s-a spus înainte, mai bine de 90% din organizațiile uh, studiate au spus că au, au activități de comercializare colectivă. Două treimi dintre ele au raportat că au dus, uh, și, au dus și alte activități pentru a reduce costurile pentru membrii, de exemplu, uh, cele trei celelalte activități, uh, controlul calității, distribuirea și transportul, iată, sunt celelalte trei activități conexe. 92% din organizațiile studiate au dus cel puțin încă o altă activitate decât cele două uh, activități uh, în baza legii. 69% deci desfășurează trei sau multe uh, astfel de activități. Deci, din aceste date statistice, iar, apropo, studiul este disponibil pe uh, pagina noastră internet, dacă colaboratorii dumneavoastră doresc să aprofundeze situația, deci concluzia o putem uh, trage că uh, Uh, fermierii sunt uh, cei care beneficiază de pe urma acestor uh, organizații, deci se fac economii de scară, se stabilesc prețuri, de asemenea au un acces mai bun pe piață. Deci încurajez pe toată lumea să îi convingă pe uh, crescătorii de vite să se asocieze, să uh, formeze astfel de asociații, pentru că uh, doar astfel uh, pot să uh, aibă foloasă și iată, dovezile ne arată că s-au uh, obținut beneficii. Deci uh, fermierii pot uh, să se ajute singuri, aș spune. Mă opresc acum și vă stau la dispoziție pentru întrebări uh, cu ocazia dezbaterii. A, apropo, înainte însă a dat cuvântul coleg colegului de la uh, DigiTrade. Mulțumesc, mulțumesc, uh, domnule președinte. O să mă axez pe întrebarea de ce carnea de vită este considerată un produs uh, delicat în negocierile co- comerciale. S-au făcut câteva aluzii în prezentările anterioare. Sectorul respectiv este special Uh, și asta se reflectă și în negocierile comerciale. Bineînțeles că este foarte greu să izolăm carnea de vită uh, de celelalte elemente de negociere, dar cred că este foarte important să ne axăm pe specificitatea sectorului cărnii de vită. Da, într-adevăr, este un uh, domeniu delicat în toate negocierile cu uh, furnizorii uh, de carne de vită uh, con- uh, concurenți. Uh, Asta se reflectă uh, și în procesul de negociere, pentru că majoritatea produselor uh, uh sensibile sunt excluse la începutul procesului și sunt discutate abia după ce celelalte uh, chestiuni au fost uh, uh, definite. Apoi, negocierile Uh, se bazează pe evaluare de uh, impact a condițiilor de piață, pe o analiză foarte fină, organizată sau efectuată de către comisie și doar astfel putem să asigurăm segmente de piață care sunt uh, importante, sigur, pentru partenerii noștri comerciali, dar care ne permit să apărăm și interesele fermierilor din Europeană. Acest tratament uh, special uh, de care beneficiază carnea de vită uh, se reflectă în toate negocierilor. De exemplu, la CETA, achiul pentru carnea de vită a vizat mai puțin de 20.000 de tone pentru 2019. Cu toate acestea, importurile de carne de vită din Canada reprezintă cam 600 de tone, deci e vorba de greutatea carcasei în 2019, cam 3% din cotele respective disponibile. Nu știm dacă vom putea utiliza mai mult decât uh, o parte mică din cotă, pentru că este prea uh, costisitor pentru producător să stabilească o linie separată de producție. Deci este un uh, partener necompetitiv, Canada, care nu respectă prevederile achiului deocamdată. Mercosur Bineînțeles că este marea întrebare pe care majoritatea dintre dumneavoastră o aveți. Am convenit cu țările Mercosur uh, privind 91, 99.000 de tone eșalonate pe 5 ani, deci avem 6 etape. Trebuie să punem lucrurile însă în context. context uh, contextul este că Mercosurul exportă cam 200.000 uh, de tone anual înspre Uniunea Europeană. 50 până 60 de mii de tone din această cantitate sunt uh, importate uh, anual în afara cotelor și un al treilea efect al cotelor va fi ca o parte din aceste importuri în afara uh, uh cotelor Uh, vor uh, fi uh, scăzute din cele 99.000 de tone de care vorbeam înainte. Am asistat la o fărâmițare a cotelor. Și tarifar. Asta e. Carnea de vită este în proporție de 59% foarte scumpă și 45% un domeniu mai puțin sensibil pentru carnea de vită înghețată. Bineînțeles că trebuie să punem toate aceste cifre în context a producției și a consumului european. E vorba de 8 milioane de tone în 2018, ceea ce înseamnă că contingentele carifare reprezintă mai puțin de 1% din uh, consumul european. Mai mult, în ce privește impactul posibil al acestor măsuri, ar exista o, salvă, o clauză de salvgardare bilaterală care ar uh, urma să fie declanșată dacă cresc importurile, dacă constatăm că avem de-a face cu amenințare sau uh, un efect negativ asupra pieței. Deci, concluzia este că produsul acesta a fost uh, tratat uh, ca un produs sensibil, cu mare atenție și se ține cont de specificitățile legate de acest sector în funcție de uh, capacitatea pieței de a absorbi aceste cantități. Pe de altă parte, este adevărat că cartea de vită este un produs sensibil pentru anumiți parteneri, dar să nu uităm, așa cum au spus și colegii mei, și exporturile europene joacă un rol important și vor continua să joace un rol și mai important pe viitor. Uniunea Europeană are un excedent uh, comercial de, în cartea de vită, exporturile de 500.000 de tone, Surplusul este de 160.000 de tone anual. Deci dacă, ținem, dacă ne referim uh, și la animalele vii, am ajunge la 400.000 de tone anual. Deci e o dovadă foarte clară că piața de export este foarte importantă pentru producția noastră de carne de vită, carne și animale vii. Și acordurile comerciale joacă un rol foarte important uh, în exporturile de carne de vită uh, în Europeană. Avem uh, țări, uh, deci uh, parteneri preferențial care absorbă o mare cantitate din aceste exporturi, Turcia, Bosnia, Israel, Elveția și alte țări, care sunt considerați parteneri preferențiali. Deci există um, condiții preferențiale pentru aceste țări deci, dacă nu, uh, importurile nu sunt împiedicate de măsuri sanitare sau uh, de măsuri suplimentare la import, atunci uh, exporturile europene merg în aceste țări în principal. Vom beneficia pe viitor de pe urma acestor importuri, exporturi, deci după acordul cu Vietnamul, carnea de vită va beneficia de un export liberalizat în 3 ani. Tarifele vor fi reduse și vor viza și animalele vii. Sigur, vom avea uh, această clauză de salvgardare care va fi uh, eliminată treptat. În ce privește președintele, vă rugăm dacă se poate să vă apropiați de concluzie. Am primit 20 de minute. Deci putem vorbi de o evoluție favorabilă în ce privește cererea pe piața internă. Piața internă reprezintă principala piață de desfacere, dar uh, avem de-a face și cu o cerere tot mai mare în țările uh, în dezvoltare, cu o pătură uh, de mijloc care se dezvoltă în Asia și în Africa și avem uh, oportunități uh, uh încurajatoare pentru produsele agricole. Bineînțeles că dacă vrem să profităm de aceste oportunități pentru export, așa cum am spus, mai ales uh, în ce privește China, împreună cu Hong Kongul, principala piață de export uh, pentru carnea de vită, e foarte important să beneficiem de pe urma acestor piețe și să depășim toate uh, barierele legate de măsurile fitosanitare, uh, mai uh, dorim să uh, permită mai multor state membre să exporte spre uh, China. Sperăm să beneficiem de uh, această situație legată de lipsa de proteine, deci uh, mai ales să uh, exportăm carne de vită pe această piață imensă care este China. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim celor trei reprezentanți ai Comisiei Europene. Mulțumim uh, pentru aceste prezentări. Constat că colegii sunt uh, mai, uh, sper ca colegii noștri să fie mai disciplinați decât reprezentanții comisiei. Ajungem la sesiunea de întrebări și răspunsuri. S-au înscris mai mulți colegi la cuvânt, colegii de la secretariat au trecut, dar începem acum cu doamna Măghines. You have the floor. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Cred că do doamna Sander ar trebui să ia cuvântul înaintea mea pentru că trebuie să plece la o altă întrunire. Vă mulțumesc. Da, am mai multe întrebări adresate comisiei. Întâi de toate, trebuie să spun că Sectorul specializat al cărnii de vită în Uniunea Europeană este un actor cheie al agriculturii noastre. Un actor foarte important, dar foarte fragil, care se află într-o mare stare de dificultate. Așadar, am lansat o serie de căi pentru a avea o abordare strategică care să ne permită consolidarea acestui sector. Mulțumită PAC din 2013 și revizuirii acesteia în uh, cadrul pachetului Omnibus 2018, avem deja, de o se- avem deja o serie de instrumente consolidate pentru organizare, pentru contractualizare și pentru negocieri colective, precum și pentru gestionarea riscurilor. Prima mea întrebare este următoarea. Ce se întâmplă cu punerea în aplicare a tuturor acestor instrumente pentru sectorul cărnii de vită? Apoi, reforma actuală a PAC ne oferă două instrumente în plus care să vină să ajute financiar programele operaționale, pe de-o parte, și uh, ecoregimurile. Cum pot fi acestea adaptate mai bine pentru a răspunde mai bine provocărilor viitorului? Îmi pare rău, nu voi fi aici pentru a vă asculta răspunsul, dar îmi vor transmite colegii. Mulțumesc, doamna McGuinness are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentare. Am trei întrebări. Întâi, pentru DG Concurență. Puteți să declarați foarte clar că nu există practici anticoncurențiale în sectorul cărnii de vită? Se dau cote pentru vite și cu așa zis aceleași prețuri, oferte de preț, dar ce înseamnă asta din punct de vedere al concurenței? Ce fel de dovezi aveți nevoie pentru a mm, scoate în evidență aceste practici anticoncurențiale? Apoi, pentru domnul Michael Scannell, nu ați vorbit despre impact, impactul plăților directe și faptul că s-a schimbat uh, distribuția acesteia la nivelul fermelor s-a schimbat uh, efectul. Și apoi cu importurile din America de Sud. Eu înțeleg că prim, uh, avem multe uh, stake-uri de acolo. Care este impactul asupra pieței noastre? Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Aguilar. Es evident că. Este cât se poate declar, un lucru pe care de altfel l-am mai amintit deja aici, că sectorul cărnii de vită este unul din cele mai afectate de Brexit. Acordurile comerciale ale Uniunii Europene care permit pătrunderea cărnii de vită de calitate redusă cu standarde sub cele europene la prețuri deosebit de reduse care obligă producătorii noștri să vândă carnea mult sub prețul de producție. În țara mea, în Spania, sectorul generează 3,4 miliarde de euro, din care trăiesc 150 de mii de familii. Vorbind de sectorul cărnii de vită, aș dori să scot în evidență birocrația excesivă pe care o generează PAC pentru acest sector, la care se adaugă o campanie de defăimare organizată de o serie de ONG-uri uh, de mediu împotriva sectorului. Sectorul face față acestor critici, dar ar avea nevoie de mai mult sprijin din partea instituțiilor și de un nou sistem uh, de etichetare a cărnii. Mi-aș dori ca Comisia Europeană să ofere mai multe informații referitoare la situația consumului, a noilor tendințe și a impactul uh, și în ce privește impactul acordelor comerciale pentru 2025. De asemenea, aș dori ca Comisia Europeană să uh, regândească acordurile comerciale cu Noua Zeelandă și Australia, care ar putea să aibă un impact negativ asupra sectorului nostru de carne de vită. Colegul Galinovski. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am două întrebări. Întâi, care sunt amenințările la adresa viitorului sectorului cărnii de vită uh, de la noi uh, vis-a-vis -vis de mult anunțatul Green Deal? Apoi, Precum ați spus, în Polonia prețurile la vită au fost foarte scăzute, foarte, foarte scăzute, iar restricțiile la exporturile către Turcia n-au făcut decât să înrăutățească foarte mult situația. ...33.000 de tone de uh, carne de vită exportate în Turcia. Ori acum prețurile au scăzut, mai ales în lunile iulie și august, iar piața pur și simplu s-a prăbușit. Comisia Europeană însă nu a pregătit niciun fel de pachet de ajutor pentru Polonia, așa cum a făcut în schimb pentru uh, fermierii irlandezi. Și bineînțeles, săranii de la noi se simt nedreptățiți. De ce? Dank, colegi, Ademov. Mulțumesc, colegul Ademov. Говедовъдният сектор в Европейския съюз е силно фрагментиран. Франция, Германия, Испания, Обединеното кралство и Ирландия са лидери в производство на говеждо месо. Sectorul producătorii, producătorilor cărnii de, de carne de vită în Europa este deosebit de fragmentat. Franța, Germania, Spania și Marea Britanie sunt uh, principalii producători de carne de vită. Țările din Europa de Est, însă, ies în evidență mai ales prin importuri, pentru că aici agricultorii câștigă foarte puțin. Iată de ce este deosebit de important să sprijinim agricultorii din aceste țări, mai ales IMM-urile au nevoie de acest sprijin. Dacă îi privăm pe agricultori de accesul la acest sprijin, vom uh, asista la repercursiuni asupra dezvoltării zonelor rurale. Iată de ce vreau să întreb Comisia ce are de gând să facă pentru ca acest sector să poată supraviețui. A existat până acum ajutorul cu și ajutorul național, dar ce uh, mai este în plus? Doamna Schmidt, ce scuze, doamna Schmidt-Bauer. Da, mulțumesc. Uh, am auzit că acest sector ne îngrijorează, a suferit uh, un regres de 4,5%, suntem în prag de Brexit, schimbările climatice, fenomenele meteorologice extreme influențează de asemenea situația furajului din sector, iar uh, de asemenea consumul în scădere ne îngrijorează. Aș vrea să știu care sunt consecințele studiului, proiectului de studiu referitor la uh, impactul acordului cu Mercosur asupra sectorului cărnii de vită. După părerea mea, aceste concluzii nu sunt realiste pentru că nu se ține cont de importurile de uh, carne nobilă de vită. Nu se face deosebire așadar între diferitele categorii de carne importată. Uh, iar acest, aceste valoare de impact se bazează pe două scenarii teoretice. De ce, și asta ar fi întrebarea mea, studiul nu se bazează pe rezultatul negocierilor purtate la ora actuală? În plus, am scos, în evidență, am, am scos în evidență repetate rânduri concluziile studiilor specifice de țară în ceea ce privește impactul Mercosur, ar fi bine să le luăm în calcul și contribuțiile, ajutorul oferit până acum, după părerea mea, e binevenit, dar nu reprezintă decât o mică picătură într-un ocean nesfârșit. Colega Katainen. Kiitoksia myös komissiolle. On aivan selvää, että globalisaatiolla tulee olemaan yhä vain suurempi rooli tulevaisuuden ruokaa. E clar, globalizarea va juca un rol tot mai amplu în ceea ce privește piețele agroalimentare. Iată de ce este important să putem uh, avea încredere în alimente, că acestea sunt de bună calitate. Lanțurile alimentare din Europa trebuie să fie transparente și trebuie să continuăm uh, cu eforturile noastre pentru a asigura un acces permanent la informații. Și aș vrea să întreb Comisia, când vine vorba de viitoarele acorduri comerciale, cum ne putem asigura că se vor respecta condițiile pentru carnea importată, că acele condiții care se vor aplica importurilor de carne vor fi aceleași ca cele care se aplică în Uniunea Europeană. Acordul cu Mercosur bate la ușă. Sunteți dispuși să, se, să introduceți reguli mai stricte care să fie aplicate partenerilor comerciali? Mulțumesc, colegul Desel. Merci, monsieur. Vă mulțumesc, domnule președinte. Unul dintre motivele pentru care sectorul creșterii de uh, animale se regăsește într-o situație atât de grea este pentru că în ultimii ani acest sector a investit masiv pentru îmbunătățirea condițiilor de producție. E vorba de bunăstare animală, dar și de măsurile de agromediu. Ori acest sector este aruncat în concurență cu țări în care condițiile de producție nici pe departe nu se ridică la calitatea celor europene. În Mercosur, spre exemplu, numărul animalelor îngrășate pe suprafață este cu totul și cu totul altul de uh, numărul pe care ni-l impune nouă reglementarea europeană. Deci, am o întrebare simplă cum am putea lua mai mult în calcul condiția bunăstării animale în uh, echilibrul acestor negocieri comerciale? Pentru că, dincolo de cantitate, deci de tonele de carne importată, calitatea este foarte, foarte importantă, nu-i așa? Și ar trebui să luăm în calcul, deci, și uh, cererea consumatorilor în această privință. Colegin Ricci. Mulțumesc, colega Ricci. Thank you. Um, thank you, President. Vă mulțumesc, domnule președinte. S-au spus deja câteva lucruri în ceea ce privește scăderea prețurilor la carnea de vită, care a dus la tensiuni foarte mari între producătorii de carne și restul lanțului. Ori aceste tensiuni au fost provocate și de lipsa de transparență pe piață, așa cum a spus și doamna McGuinness. Ori această lipsă de concurență și cu lipsa de transparență au perturbat piața. Comisia este de acord că fermierii trebuie să primească o cotă uh, echitabilă din uh, prețul de retail? Și în al doilea rând, vis-a-vis -vis de ce spunea domnul Aguilar și domnul Desar, S-a vorbit deja despre importurile de carne de vită. Comisia e de acord că n-ar trebui să ne așteptăm ca fermierii britanici și uh, europeni să se ridice la normele atât de ridicate din UE dacă produsele din afara UE nu se ridică la aceleași standarde calitative și nici în ceea ce privește standardele de mediu? Mulțumesc, colegul David. Vă mulțumesc, domnule președinte. O parte dintre întrebările mele deja au fost puse de antevorbitori. În Republica Cehă, producția internă a scăzut cu aproape 50% în ultimii ani și asta pur și simplu pentru că la noi această carne este una foarte scumpă. Exporturile noastre se dirigează cu precădere către zona Balcanilor și Turcia. Acum se limitează transportul pe distanțe lungi pentru uh, animalele vii. Cum va uh, influența acest lucru concurența? Mulțumesc, doamna Schreier-Piric. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, și mie mi-au luat alții vorbele din gură. În ceea ce privește rezoluția cu Turcia, votată acum două săptămâni la Strasburg, ei bine, această rezoluție prevedea o politică de sancționare – era vorba acolo de o sancționare a exporturilor turce către Europa, um, care este consecința asupra uh, exporturilor uh, agricole. Nu e vorba de niște cifre foarte mari, dar totuși, ca, poate nu e vorba, repet, de niște cifre foarte mari, dar totuși e un subiect care ne preocupă. Mulțumesc, domnule Breton. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, Vita este un produs sensibil, nu sunt primul care o spune. În Franța am pierdut o un milion de capete în ultimii ani. De la 19 milioane în 2016 am ajuns la 18 milioane astăzi. Ori soluții nu prea mi-a fost dat să aud. În loc să stăm și să ne plângem că exploatațiile sunt mici, nu ar trebui să mai bine să avem o politică voluntaristă de sprijinire a prețurilor și de modernizare a exploatațiilor agricole? Și apoi, n-ar trebui oare ca acordurile de liber schimb să fie mai bine negociate, astfel încât să evităm importurile de vită? Mercosur, ce pagube va face acesta? Iar acum s-a, uh, încheiat un acord cu Statele Unite pentru importarea de 35.000 de tone. Vita nu cumva e o, o variabilă de ajustare? Pe ce fel de cifre se sprijină Comisia atunci când se acordă unor țări terțe contingente de carne de vită? Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Fleming. Domnul Flanagan. Mulțumesc, o discuție foarte interesantă Um, producătorii din Galway, din uh, Irlanda, sunt foarte interesați de acest subiect. Am un, uh, o întrebare pentru domnul Scannell în ceea ce privește um, măsurile de ajutor de urgență pentru vită. A fost adoptat un regulament pentru a veni cu cele 50 de milioane nevoie de compensații pentru Irlanda. E vorba de opțiuni dacă fermierii vreau să reducă producția sau existau alte obiective, precum uh, punerea în aplicare de uh, regimuri de calitate, diversificare, îmbunătățirea durabilității de mediu și economice a fermierilor și așa mai departe. Eu sunt preocupat și întreaga comunitate a agricultorilor irlandezi este preocupată pentru că nu se va încerca decât un singur lucru și anume reducere, reducere și iarăși reducere. Mi-ați spus că mm, poate lucrurile nu vor sta așa, dar adevărul este că secretarul general Brennan Leeson pentru agricultură din Irlanda a spus că nu există de fapt niciun fel de opțiune. Reducerea producției este practic singura opțiune existentă. Ori, până la urmă, de fapt, îmi dau seama că noi nu avem mai multe alegeri la dispoziție. De ce s-a întâmplat așa ceva? De ce producătorii cei mai durabili de vită din lume sunt uh, forțați să reducă producția atâta timp cât noi importăm 99.000 de tone de vită din uh, țări care nu fac decât să pună la pământ pădurea tropicală. Mulțumesc, domnul Coșmiuc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezentările dumneavoastră. Versiunea dumneavoastră asupra situației mi se pare încărcată de optimism. Însă, prețurile în Uniunea Europeană și la nivelul statelor membre, inclusiv în propria mea țară, în Polonia, nu prezintă o situație chiar atât de roz. Cum vedeți dumneavoastră situația în contextul încheierii acordului cu țările Mercosur? Pentru că importurile din aceste țări se ridică la 70% din importurile noastre la nivel european. Dacă mai crește mai mult această cotă, și um, problema standardelor de calitate în domeniul producției de acolo este gravă, ei bine, atunci situația nu va face decât să se înrăutățească. Sunteți de acord cu aceste preocupări? Mulțumesc, domnul Buda. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentările făcute. Am înțeles ce trebuie să facă fermierii noștri, inclusiv cei din România, să se organizeze. Facem acest lucru. Am înțeles că nu sunteți într-un tur de fildeș, că știți ce se întâmplă în realitate, însă, din păcate, ceea ce ne-ați prezentat dumneavoastră îmi demonstrează contrariul. Pentru că nu știu dacă știți că în România, în momentul de față, kilogramul de carne de vită se este undeva ușor peste 1 euro și 50 de cenți. În condițiile în care prețul de producție este undeva în jur de doi euro. Iată deci că acest sector e o chestiune de timp până când el uh, va dispărea, pentru că uh, uh, mergând de această manieră lucrurile cu siguranță nu o să mai avem de unde uh, sau de unde să vindem uh, carne de vită pentru că fermierii își vor închide fermele. Și vreau să vă întreb, ați făcut o evaluare ce ar însemna să suspendăm toate importurile de carne de vită pentru un an de zile în uh, uh, uniunea europeană astfel încât să dăm o șansă fermierilor din interiorul uniunii europene pentru că altfel noi tot vorbim aici în comisia uh, agri dar fermierii noștri să știți că dispar în fiecare zi unul câte unul sau chiar mai mulți din păcate și în scurt timp vom consuma carne din afara uniunii europene care are serioase probleme de calitate. Nu ne-ați convins niciodată că aveți mecanisme suficiente să verificați carnea care vine din mercosur. Mulțumesc! Danke, Mulțumesc, colega Rope. Colegul Rope. Mulțumesc. M-a surprins să aud din partea comisiei că pesta porcină africană este că pesta porcină are un impact asupra cărnii de vită, pesta porcină din China. Nu e adevărat. Dacă o țară nu poate produce suficientă carne de porc, acest lucru nu poate face decât să ducă la creșterea consumului de carne de vită. De altfel, am avut pesta porcină în Europa în urmă cu 5 ani, în țările baltice uh, și recent în 8 țări din Uniunea Europeană. Prin urmare, ce consecințe va avea pesta porcină pentru Uniunea Europeană? ce efecte uh, se vor resimți în industria cărnii de vită peste următorii 5 ani. În țările baltice producem doar jumătate din consumul de carne de porc. Restul trebuie importat. Prin urmare, poate ar fi înțelept să analizăm uh, impactul pe care l-a avut pesta porcină asupra sectorului cărnii de vită din Europa și să ne pregătim pentru următorii 5 ani. Se fac oare suficiente pentru a rezolva această problemă? Mulțumesc! Colegul Guerrero. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, este deosebit de important uh, să-i avem alături de noi pe reprezentanții Comisiei Europene, pentru că atunci când uh, vorbim de exporturi, este important să uh, ne gândim și la impact. S-au calculat uh, consecințele asupra exporturilor în ce privește acele țări unde se înregistrează un consum în creștere și ce impact uh, are asupra această situație asupra importurilor în Uniunea Europeană mai ales în ceea ce privește intențiile noastre referitoare la viitoarea PAC. În continuare, în ceea ce privește exporturile de animale vii, ne dorim criterii mai ambițioase în ce privește regulamentul aferent, mai ales pentru a promova exporturile înspre alte țări, nu doar Turcia și Israel. Domnul Iurghiel. Le mulțumesc foarte mult Comisiei și reprezentanților acesteia care au dat, uh, au uh, enumerat motivele din spatele acestei crize, au prezentat măsurile care s-au luat, compensări de la bilanul 2, acorduri comerciale și așa mai departe. Cu toate acestea, trebuie să ne gândim că Prețurile care se înregistrează în Polonia sunt rezultatul și concurenței neloiale înregistrate pe piața europeană. Polonia are o rată redusă a plăților directe. Nu doar Polonia, ci și alte țări, 80% din media europeană. Mă întreb dacă Comisia Europeană a evaluat impactul pe care l-au aceste plăți directe, nedrepte, um, asupra statelor membre. După cum a spus și domnul Kalinovski mai devreme, oare nu ar fi necesară introducerea unor scheme de sprijin specifice legate de acest ajutor direct? Domnul, îmi cer scuze, doamna Mortler. Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări. Care este uh, procentul acelor organe de animale care sunt uh, consumate în alt scop, nu doar ca delicatese sau gătite în scop culinar, pe viitor. Ne gândim uh, la ce efecte, de pildă, consecințe le vor putea avea carne artificială, carnea produsă în laborator, care este în plus uh, la ora actuală calendarul? Ne putem aștepta în curând la introducerea acestor produse pe piață? Doamna Viner. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dorea, doream doar să rezum, să văd dacă am înțeles bine, și anume consecințele acestei scăderi a prețurilor țin de supraproducție și merg mână în mână cu lipsă de transparență, nedreptăți care practic nu pot fi măsurate. În același timp, ne confruntăm cu situația în care agricultorii noștri trebuie să producă sub uh, pragul de valoare pentru că trebuie să țină pasul cu concurența la nivel global și știm cu toții că se importă de unde e mai ieftin. Mă întreb, oare nu uh, am auzit în această dimineață rezultatele unui studiu în care, într-un scenariu viitor, agricultorii se confruntă cu presiuni suplimentare, ca să nu mai vorbim de problemele de care ne lovim în ce privește caracterul uh, durabil, mai ales în ceea ce privește uh, furajele animalelor, conținutul lor de antibiotice, încălzirea globală. Așa că vă întreb, ați făcut uh, de fapt publicitate pentru și mai multă carne de vită? Aceasta să fie oare soluția pentru problema noastră în locul unei transformări pentru această piață și să mizăm pe exploatații mici, familiale, regionale? De fapt, Chiar avem nevoie de mai multe acorduri comerciale și și mai multă carne de vită? Da, mulțumesc. Am ajuns la sfârșitul uh, rundei de întrebări. Nu mai văd alți colegi sau alte colegi în sală care să dorească să ia cuvântul. Iată de ce îi rog uh, pe reprezentanții comisiei să se organizeze, uh, fiecare să se decide la ce întrebări va răspunde. Mulțumesc, eh, domnule președinte, spune domnul Scano de la Digi Agri. Doamna Sonder a plecat din sală. Dumnea ei pusese întrebarea eh, referitoare la caracterul prioritar acordat acestui sector, mai ales având în vedere regulamentul omnibus și importanța care se dă agricultorilor. Și de altfel, cred că dumneavoastră a adresat aceeași întrebare în urmă cu puțin timp. Nu pot decât să scot din nou în evidență ca organizațiile de producători din statele membre să folosească cât se poate de bine aceste dispoziții. La ora actuală, de pildă, producătorii de ulei de măsline din Spanie pot folosi articolul 209, dispozițiile în temeiul acestui articol care nu au fost folosite până acum. Este uh, o inițiativă recentă și sperăm ca pe viitor să asistăm la dispoziții și inițiative asemănătoare. Doamna McGuinness vorbea de impactul părților directe asupra Irlandei. Cred că ține mai degrabă de convergența internă în cadrul Irlandei în sine și uh, Întrebarea cred că ar fi mai bine direcționată înspre autoritățile irlandeze. Acum, în ceea ce privește structurarea importurilor din America de Sud și faptul că se acord, că o pondere importantă le revine um, acelor um, bucăți de carne de calitate trebuie să privim comerțul cu produse animale, inclusiv carnea de vită, ținând cont de întreaga gamă a produselor. De pildă, când discut cu asociațiile comerciale de exportatori, prioritatea lor pentru piața chineză, de pildă, în ceea ce privește carnea de pasăre, este ghearele de pui. Pentru că acestea se vând la un preț uh, mare în China. De asemenea, din China se exportă organe. Uh, nu, îmi cer scuze, înspre China se exportă organe de vită, de pildă ficatul de vită, care în Europa nu este deosebit de apreciat, în schimb în China este uh, cât se poate de apreciat. Înspre Europa se exportă um, produse de înaltă calitate și înaltă valoare. Cum spuneam mai devreme, beneficiam de un surplus uh, comercial în ceea ce privește hrana pentru animalele de casă de 2,7 miliarde de euro. Este o, o piață enormă care ne permite să folosim acele uh, produse care în mod normal ar merge la gunoi și ar uh, genera practic pagube pentru mediul înconjurător pentru că ar merge uh, ar fi arse. Uh, avem în acest fel un avantaj competitiv care uh, se aplică la nivel global. În același timp, dacă discut cu producătorii de carne de porc și impactul embargoului rusesc, acolo efectul s-a simțit asupra uh, grăsimii de porc, asupra unturii, care nu este folosită în Europa, dar se folosește deosebit de mult în Rusia. De altfel, pentru industria noastră porcină, a fost o mană cerească în trecut să aibă acces pe piața rusească. Important este să privim așadar toată gama de produse. Și clar, dacă privim de la țară la țară, există câștigători și există perdanți. Dacă privim Statele Unite, importă cantități enorme de carne de vită procesată uh, de valoare redusă pentru că are un apetit uh, enorm pentru hamburger de pildă și în același timp exportă bucăți uh, de carne de mare calitate. Având în vedere situația actuală în Europa a sectorului cărnii de vită, exportăm mai multă valoare decât importăm. Da, pierdem uh, pe aici și colo, la anumite categorii, însă pe ansamblu ieșim pe plus. În ce privește spusele agricultorilor polonezi că suferă pierderi uh, peste cele suferite de agricultorii irlandezi și în ce privește măsurile de care ar fi trebuit să beneficieze și ei cu caracter prioritar, cred că deja abordasem acest subiect mai devreme, la începutul prezentării, spunând că această măsură fusese în avantajul tuturor agricultorilor, pentru că ne confruntasem cu o situație îngrijorătoare, o amenințare la adresa stabilității întregului sector în Europa. În uh, martie, când ne pregăteam pentru posibilitatea unui Brexit dur, piețele erau deosebit de fragile și a existat un moment când producătorii de carne de vită peste tot în Europa anticipau că dintr-o dată peste noapte, producătorii irlandezi de carne de vită nu vor mai avea acces pe piața britanică și vor începe să își Um, descarce practic produsele pe piața europeană. Iată de ce a trebuit să intervenim pe piața irlandeză și cred că am făcut acest lucru în avantajul sectorului cărnii de vită european în ansamblul său. Câteva întrebări în ceea ce privește controlele care se aplică importurilor Cred că un coleg de la DigiSante ar fi cel mai în măsură să răspundă la aceste întrebări, dar acum nu pot decât să repet cele spuse deja de domnul comisar Hogan. Bineînțeles, toate aceste importuri trebuie să facă obiectul unor controle deosebit de riguroase și, într-adevăr, așa stau lucrurile. Pentru că aici uh, se vizează de multe ori Brazilia, dar vreau să scot în evidență, vorbesc acum la capitolul carne de vită, doar anumite regiuni din Brazilia pot exporta înspre Europa. Aceste regiuni vin din centrul și sudul Braziliei, deci departe așadar de pădurea amazoneană. Doar mici uh, exploatații, un număr redus de exploatații au beneficiat autorizarea, au primit autorizația pentru a exporta. Deci vorbim practic de o proporție destul de redusă din capacitatea de producție a Braziliei care uh, ajunge în Europa. Uh, după cum spuneam, Europa e un mic jucător pe piața globală. Majoritatea producătorilor de carne de vită din Brazilia nici măcar nu sunt interesați să exporte înspre Europa. Ei se concentrează pe China mai degrabă. Ehm, cu toate acestea, acele exporturi care totuși ajung în Europa, ajung respectând condiții deosebit de stricte. Producătorii trebuie să fie aprobați, ehm, fiecare contingent trebuie verificat, documentele trebuie verificate, um, controle fizice, un plan în ce privește rezidurile care trebuie de asemenea a, aprobat și se iau măsuri deosebit de stricte de sancționare în cazul în care se înregistrează o neconformitate. BFO, o companie deosebit de mare din Brazilia, Uh, nu poate exporta în Europa. Ei s-a interzis, uh, practic, uh, exportul în Europa pentru că nu condițiile impuse de noi nu au fost respectate. nu acceptăm importuri de carne de la cele animale care au fost tratate cu hormon de creștere, cu agenții antimicrobieni și așa mai departe. Europa este deosebit de strictă când vine vorba de controlul importurilor. Iar uh, disputele comerciale, când vine vorba de disputele comerciale cu țările terțe, noi suntem cât se poate de ferm pe poziție, ne apărăm consumatorii, producătorii, nu îi vom expune pe aceștia la concurență neloială din partea unor producători care nu respectă standardele noastre. Într-adevăr, există uh, pe aici, pe acolo, părți unde standardele diferă, însă, în linii mari, pe ansamblu, standardele noastre sunt aplicate cu rigorozitate. În ceea ce privește pesta porcină africană și situația din China, spre deosebire de situația peste porcine africane din uh, Uniunea Europeană. Facem o comparație între mere și pere aici, pentru că noi în Europa am uh, controlat cât se poate de eficace răspândirea pestei porcine africane în Europa, Afectați au fost uh, mistreții și micile exploatații familiare mm, unde animalele se cresc practic în curtea din spatele casei. Iată unul din punctele forte ale Europei. Avem un sistem de control sanitar deosebit uh, de uh, bun. Asta nu înseamnă că nu trebuie să fim vigilenți. Trebuie să fim mereu atenți pentru că știm care sunt consecințele um, care ar putea să se producă de pildă asupra acelor exploatații care deocamdată au fost scutite. După cum spuneam, avem un surplus de 5 miliarde în ceea ce privește exporturile um, de carne de porc înspre restul lumii. Dacă am pierde, practic, uh, aceste debușe, uh, repercursiunile s-ar simți nu doar în ce privește sectorul cărnii de porc, ci și alte sectoare precum carnea de vită, carnea de pasăre, de oaie și așa mai departe. Importurile din China, da, în ceea ce privește produsele animale minime, nu importăm carne de porc, nu importăm vită, avem importuri reduse de carne de pasăre doar din anumite provincii, aplicându-se condiții cât se poate de stricte. Dincolo de toate acestea, uh, practic uh, hrană pentru animalele de casă. În ce privește măsurile de sprijin pentru Irlanda, și repet le spuse mai devreme, nu se dorea doar ajutarea agricultorilor din Irlanda, ci a tuturor agricultorilor din Europa. Măsurile au fost transparente, sunt publicate, un instrument juridic, de altfel a fost discutat cu statele membre. A existat un nivel uh, minim, practic, de rezistență la aceste măsuri, pentru că toată lumea și-ar fi dorit, practic, același nivel de sprijin pentru proprii agricultori. Am reușit, după cum spuneam, să convingem toate statele membre că era în avantajul tuturor producătorilor. Am fost uh, atenți, am verificat cu uh, meticulozitate să se respecte dispozițiile referitoare la organizarea piețelor agricole. Uh, Dispozițiile sunt cât se poate de transparente, au fost, uh, se regăsesc în decizia aferentă, autoritățile irlandeze au uh, prezentat o serie de măsuri care includeau reducerea producției, măsuri de promovare a calității, măsuri de agrimediu. Bineînțeles, au uh, fost confruntați cu o, cu o decizie dificilă, lucruri pe care le respectăm, dar și noi trebuie să ne respectăm angajamentele juridice, pentru că nu putem uh, introduce practic o măsură hibridă. Au optat pentru o uh, reducere a cantității de nitrații pentru o perioadă de un an. Deci, uh, după ce va trece un acest an, probabil că producătorii vizați se vor putea întoarce la o, cre- o uh, deci cantități mai mare de producție ca în trecut. Domnule președinte, am văzut că faceți semn. Cred că și colegii trebuie să răspundă la întrebări legate de, de, legate de concurență și de comerț. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să răspund întrebării doamnei Măghines pentru noi. Putem spune fără ezitare că nu uh, au loc uh, practici anticoncurențiale în Irlanda în ce privește procesatorii de carne de vită. Probabil că vă dați seama că răspunsul, bineînțeles, că nu putem spune cu mâna pe inimă fără niciun fel de rezervă. Uh, Aș dori să vă reamintesc că legislația concurenței și punerea sa în aplicare încearcă să amendeze cartelurile, de deci, ce amendarea cartelurilor, care sunt considerați infractori în conformitate cu uh, deciziile Curții de Justiție. E nevoie însă de un proces uh, bazat pe dovezi. Dovezi concrete pentru a uh, uh, demonstra că este vorba de actori care nu respectă regulile pieței. Și în trecut, de mai multe ori, am solicitat în dialogul nostru cu fermierii irlandezi și cu alții participanți de pe piață și le-am spus că dacă cineva are la dispoziție informații sau dovezi de la avertizorii de integritate sau din alte surse care ar putea să uh, genereze o anchetă în domeniul concurenței împotriva unei companii și nu este vorba doar de sectorul uh, agroindustrial sau de carnea de vită. Obligația noastră este să dăm curs uh, acestei, uh, acestui denunț, dar fără dovezi clare este foarte clar, greu pentru noi să facem speculație și e la fel și pentru autoritatea irlandeză din domeniul concurenței, care sunt sigur că deja a studiat uh, aceste acuzații. Deci, dacă nu avem uh, dovezi clare, atunci practic este imposibil să lansăm o anchetă uh, juridică. Aș dori să mai spun și că în trecut asociațiile de fermieri din Irlanda ne-au abordat de mai multe ori în secret, spunând că există un comportament uh, de tip uh, cartel uh, între procesatorii de carne și, din păcate, s-au dus după aceea la presă și au spus că au depus o plângere la Digi Concurență oricine e familiarizat cu procesul juridic încă o dată, cartelul este o uh, infracțiune aproape criminală, deci uh, poate duce la amenzi, uh, la sancțiuni financiare, dar și la inculparea unei persoane. Deci, ce au făcut, ce fac aceste persoane? Prima dată distrug dovezile, mail-urile sau orice altă dovadă pe, para, pe baza căreia puteam să spunem că acești uh, actori de pe piață se discută și se pun de acord în ce privește prețul. Deci, uh, noi am dorit să putem face ceea ce trebuie să facem și să uh, combatem uh, comportamentul de tip uh, cartel, dar în acest sens e nevoie de dovezi foarte clare, în baza cărora uh, uh, DG Competition, uh, concurență sau autoritatea irlandeză să poată să lanseze o anchetă. Deci dacă cunoașteți un uh, avertizor de integritate, noi suntem deschiși, noi suntem dornici să uh, păstrăm anonimatul în ceea ce privește numele persoanelor, uh, uh, documentele respective. Uh, deci avertizorii de integritate sunt foarte bine protejați, dar în acest sens avem nevoie totuși de niște piste bazate pe dovezi. Mulțumesc! Câteva întrebări au fost adresate legate de comerț. O întrebare legată de felul în care carnea de vită va fi tratată în negocierile cu Noua Zeelandă și cu Australia noi am spus că uh, această, acest produs este considerat ca un produs uh, sensibil și suntem uh, la curent uh, cu situația din acest sector, deci încă o dată nu vom uh, aplica un tratament uh, diferit. În ce privește uh, impact, uh, studiul privind uh, impactul uh, asupra mediului a fost o întrebare de ce uh, negocierile în Mercosur uh, nu au fost uh, incluse în acest studiu de impact. Răspunsul este că studiul a fost lansat înainte de încheierea acordului Mercosur, deci am avut două scenarii, deci unul conservator cu o tăiere de 25% a taxelor vamale și un scenariu mai ambițios cu o reducere de 50% a taxelor vamale. Dacă vă uitați la negocierile în Mercosur și rezultatul lor, am putea spune că Uh, contingentele uh, tarifare se apropie de uh, scenariul conservator. Deci asistăm la o producție de mai puțin de 1%. În orice caz, vom avea o actualizare a studiului cu privire la impactul cum, cumulativ al acordurilor comerciale asupra agriculturii. Domnul comisar desemnat Hogan, în timpul audierii sale, a făcut această promisiune am început uh, deja uh, munca, deocamdată e de vreme, nu, vom putea, nu vă putem spune acum când va uh, fi publicat rezultatul. DG Agri va fi implicată, dar și Digi3. Vom avea o platformă informatică pentru acest studiu, dar în orice caz rezultatul negocierilor Mercosur vor fi, va fi uh, introdus în acest studiu. Cum să ne asigurăm, a mai fost o întrebare, cum să ne asigurăm că pe viitor acordurile comerciale se vor asigura că cerințele sunt aceleași pentru toată lumea. Domnul Scanner v-a răspuns deja. Deci nu va fi niciun fel de diferență în ce privește sistemul de preferințe generalizate pentru produsele uh, produse intern sau produsele importante, uh, cerințele vor fi aceleași. S-a menționat și mm, protecția mediului este clar că în acordul Mercosur există un capitol cu privire la durabilitatea. E vorba de un angajament uh, din partea Uniunii Europene, dar mai ales din partea țărilor Mercosur, să pună în aplicare acordul de la Paris, care pentru țările Mercosur și mai ales pentru Brazilia înseamnă o, deci, uh, niciun fel de deforestare ilegală a pădurii Uh, amazoniene și apoi replantarea a 12 milioane de hectare. E un angajament ferm luat de către Brazilia. Ce se întâmplă dacă nu se respectă această promisiune sau dacă președintele uh, Braziliei se retrage de la acordul de la Paris? Este clar că nu se încalcă doar acordul de la Paris, ci și a acordului Mercosur cu toate consecințele uh, respective. Aș mai menționa două elemente importante, pentru că toți am menționat protecția mediului capitolul cu privire la durabilitate cu angajamentele de mediu uh, fac obiectul unei proceduri speciale de soluționare a litigilor și uh, subliniez uh, că e vorba de o procedură specifică pentru mediu. Nu va trebui să se aducă niciun fel de, ne, de, de dovadă că e vorba de un prejudiciu adus mediului pentru a declanșa această, acest mecanism, deci este o specificitate și apoi principiul precauției care merge mai departe de preferințele generalizate și care uh, se referă și la partea de mediu. Deci, dacă datele științifice ce nu sunt concludente, se pot lua măsuri cu condiția să se, ia informa- să se pună la dispoziție informații și să se actualizeze aceste informații. Este principiul precauției pe care îl uh, extindem acum și la partea de mediu a acordului. Și în fine, a mai fost o întrebare pe ce bază Comisia definește și calibrează contingentele ta tarifare. E pe bază ad hoc, totul depinde de partener. În orice caz, nu uităm niciodată că încheierea acordului și negocierile actuale tocmai acesta a fost, a, a fost unul dintre obiectivele studiului, deci să se țină cont de evaluarea de impact pentru această negociere cu consultarea factorilor implicați. Deci toate aceste elemente sunt incluse în analiza și în definirea și în uh, hotărârea cantității posibile care poate să fie uh, acceptată în baza acelui acord. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim celor trei reprezentanței Comisiei pentru răspunsurile lor cuprinzătoare și pentru faptul că au venit la ședința noastră în această dupămasă. Mulțumim și colegilor și colegelor care au participat la această dezbatere atât de importantă pentru Europa și pentru peisajul rural. A cerut din nou cuvântul un coleg. Uh, mulțumesc. Eu încă n-am primit răspunsul la întrebarea mea dacă va exista o compensație sau o, un mecanism de ajutor, având în vedere că avem de-a face cu uh, plăți uh, directe uh, incorrecte pentru față de uh, fermierii polonezi. Aș dori să mi se răspundă la această întrebare. Doriți să răspundeți? Președintele, foarte pe scurt, dacă se poate însă. Mulțumesc. Măsura respectivă a fost o măsură care viza doar Irlanda pentru a-i uh, ajuta pe producătorii irlandezi, dar uh, care să asigure echilibru pe piața europeană, inclusiv uh, producția din Polonia. Într-un gest de solidaritate, toată lumea a sprijinit această măsură, care nu a fost prelungită, dar dacă circumstanțele de piață o impun, că va trebui să intervenim pentru a sprijini piețele în general în Polonia sau în Republica Cehă sau în uh, Suedia, bineînțeles că asta vom încerca să facem. De aceea avem regulamentul privind organizația comună a pieței, dar doar în anumite circunstanțe și în funcție de resursele disponibile. Mulțumesc! Președintele, din păcate nu putem uh, relansa dezbaterea puteți, dacă doriți, să discutați în bilateral. Încheiem acest uh, punct de până de zi și trecem la punctul 10 de până de zi. Sperăm un uh, subiect mai puțin controversat decât punctul 9. Este vorba de instituirea programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a IMM-urilor și statisticile europene. Comisia IMCO este comisie competentă. Noi, uh, Comisia Agri, uh, suntem comisie asociată. Există mai multe programe, programe Există programul Food Chain, de exemplu, pentru care avem uh, competențe specifice, iar raportorul din partea noastră este colega Schmidt-Bauer, care ne poate prezenta raportul în legătură cu rezultatele primului trialog pe acest subiect. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să vă informez, am avut un prim trilog, însă înainte aș dori să mulțumesc uh, colegilor care uh, m-au ajutat uh, foarte mult la acest dosar să pregătesc acest raport pe care îl discutăm. Primul trilog a avut loc cu ocazia ultimei săptămâni de Strasburg, de plenară. Am avut un prim trilog, am discutat despre prioritățile politice pentru negocierile noastre, apoi uh, punctele tehnice care să fie discutate la nivel tehnic și după aceea ne-am pus de acord în ce privește calendarul. Așa cum s-a spus, uh, comisia competentă este uh, Comisia de Protecție a Consumatorilor, dar totuși Comisia Agri are competențe exclusive de negociere Partea cea mai importantă pentru noi are de-a face cu uh, măsurile uh, legate de lanțul alimentar uh, și pentru furaje și apoi tot ce ține de securitatea și siguranța persoanelor și deci consumatorilor și a plantelor și animalelor trebuie deci, să introducem măsuri de prevenție, dar și măsuri în situații de criză, de exemplu, și pentru evenimente greu de prevăzut. Uh, de dimineață și s-a spus acest lucru, este foarte important că acest program își poate aduce contribuția la durabilitatea uh, produselor. Uh, trebuie de asemenea să asigurăm alimente pentru consumatori la prețuri abordabile, trebuie să încurajăm inovarea, dar și să încurajăm schimbul de bune practici, mai ales în lanțul alimentar și în domeniul furajelor. Uh, măsurile respective, bineînțeles că trebuie să fie și finanțate și uh, vom avea o propunere din partea Comisiei, din care o treime din bugetul total uh, se va referi la acest program. În domeniul lanțului alimentar și a furajelor, Parlamentul dorește constituirea unei rezerve de criză, deci Emergency Aid Reserve. Această rezervă pentru criză figurează deja în uh, propunerea Comisiei pentru uh, cadrul financiar multianual, articolul 11, și uh, intervenția uh, la această oră, deci uh, se, apelul la această rezervă va permite uh, luarea de măsuri uh, fitosanitare și de uh, urgență în uh, situații specifice. Așa cum spuneam, uh, trebuie să ocrotim uh, sănătatea oamenilor și a plantelor și anima, animalelor. Și, bineînțeles, uh, pentru comisia noastră este foarte important să avem o uh, delimitare între actele delegate și actele de punere în aplicare. Este foarte important uh, pentru noi acest aspect, mai ales în procesul de negociere. Mulțumim raportoarei. Aș dori să știu dacă aveți întrebări pentru raportoarea noastră. Se pare că nu. Atunci luăm uh, la cunoștință acest raport și vă urăm mult succes uh, la negocierile viitoare. Ajungem deci la punctul 11. E vorba despre o prezentare din partea Comisiei Europene în ce privește măsurile tranzitorii. După cum știți, dragi colegi, suntem în ziua de 5 uh, noiembrie 2019 și este clar că nu uh, vom putea să finalizăm uh, reforma PAC la timp, mai ales în ceea ce privește punerea în aplicare a planurilor strategice în statele membre. Ar fi trebuit ca aceste planuri să înceapă în 1 ianuarie 2021, de mult am spus la comisia noastră că poate nu se va uh, respecta calendarul și de aceea am uh, spus Comisiei Europene că uh, așteptăm de mult propunerea sa. Iată că am primit-o în 31 octombrie, deci în urmă cu câteva zile, Comisia a făcut două propuneri. O propunere privind depunerea în aplicare tehnică, prima propunere, și o a doua propunere cea legată de aspectele uh, importante din punct de vedere politic, de care am discutat și în această dimineață la ședința coordonatorilor. Am avut un raport la ședința coordonatorilor. Iată care este situația actuală, iar acum aș dori să dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru a ne prezenta uh, aceste două uh, propuneri uh, tranzitorii. Este vorba de domnul uh, Niar, care primește cuvântul. Mulțumesc! Members, um, of this... Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Suntem evident conștienți de că propunerea privind măsurile tranzitorii uh, a fost așteptată cu sufletul la gură de cei doi colegiuitori de ceva vreme încoace. Sperăm să vi le... Acestea au fost adoptate de către comisie săptămâna trecută și vi le putem prezenta acum, ne bucurăm foarte mult. Puteți vedea Ideea este să se asigure continuitatea sprijinului PAC către fermieri și altor beneficiari în 2021. Vă voi oferi câte, ceva mai mult uh, explicații în privința logicii acestora, însă înainte de acest lucru, haideți să vă ofer câteva elemente de context. Reiterăm noi, Comisia, că un acord în privința uh, propunerilor de reformare a PAC rămâne în continuare o prioritate pentru noi. Dar, în aceeași măsură, trebuie să recunoaștem, așa cum spunea și pe bună dreptate domnul președinte, că dacă e să vedem calendarul, clar, colegiuitorii nu vor putea finaliza procedura legislativă până la finele anului, astfel încât să se intre în uh, vigoare în statele membre de la 1 ianuarie 2021. Vă aduceți aminte că am plecat de la premisa că statele membre vor avea nevoie de un an și jumătate, dacă nu chiar doi ani, pentru a putea desfășura întreg, întreaga procedură și să fie aprobată de comisie la timp. Deci ne-am dat seama pur și simplu că acest calendar nu mai poate sta în picioare. Tocmai de aceea facem două propuneri. Pentru anul de tranziție 2021 un singur an de tranziție pentru că chiar sperăm că colegiuitorii vor reuși să ajungă la un acord în vara anului viitor. Sperăm așadar să putem uh, planurile PAC începând cu 1 ianuarie 2022. Deci acest 2021 va fi anul de tranziție. Aici puteți vedea că avem două propuneri legislative. De ce? Ei bine, pentru că e vorba de calendare diferite pentru acestea. Prima dintre propuneri este cea care vizează flexibilitatea, regulamentul privind flexibilitatea. Un regulament extrem de tehnic, uh, e vorba de multe modificări tehnice pentru a asigura continuitatea flexibilității financiare și disciplinei financiare, precum și um, chestiunea adaptării celor uh, doi piloni, flexibilitatea dintre cei doi piloni. De uh, anul calendaristic 2020 ar însemna anul financiar 2021, practic. Dar acum regulile trebuie să fie adaptate astfel încât să se ia în calcul anumite probleme pe care le-am relevat în domeniul flexibilității. Asta e prima uh, propunere. Cea de-a doua propunere e ceva mai uh, plină de conținut, să spun așa. Este vorba de regulamentul privind tranziția. Va fi nevoie de mai multă vreme în procedura legislativă, așadar uh, sperăm să fie adoptată de colegiuitori până în 2020, până în vara 2020. Mm, pentru prima sperăm să fie adoptat până la finele anului sau cel mm, mai devreme la începutul anului viitor, cel târziu la începutul anului viitor. Bun, despre ce este vorba în regulamentul privind flexibilitatea? E vorba despre o actualizare a trimiterea la determinarea disciplinei financiare și ratei acestora, precum și uh, flexibilității dintre piloni. Existau unele dispoziții în regulamentul 2020, dar acestea nu vor putea funcționa atât timp cât nu există un CFM, cu atât mai mult pentru acele state membre care doresc să scoată bani de la dezvoltarea rurală, mai ales pentru anul viitor. Acum avem o dispoziție specială, nu mai bazează pe procente, ci pe uh, valori absolute. Dar, bineînțeles, știm că până la finele anului, începutul anului viitor, când ar trebui adoptat regulamentul, uh, nu vom avea încă un acord între Consiliu și Parlament în privința CFM-ului pe perioada următoare. Și apoi, mai există un element foarte tehnic care ar permite statelor membre să revizuiască um, chestiunile pentru 2020. ideal ar fi ca cele două instituții să intre în procedura fast track, astfel încât până la să se asigure adoptare până cel târziu la începutul anului viitor. Acum, regulamentul privind tranziția. Pentru acesta avem ceva mai multă vreme la dispoziție, dar calendarul tot ambițios rămâne. Ideea este de a continua sprijinul PAC în ambii piloni în 2021 în baza regulilor actuale. Deci așa cum apar ele în regulamentul pe care l-ați adoptat dumneavoastră împreună cu Consiliul 2013. Se limitează doar la anul 2021, an de tranziție și includă toate programele de cheltuieli to- toți, toate regulamentele până acum vorbeau despre bani până în 2020, dar nu până în 2021, pentru că anul 2021 este practic primul an al noului CFM. Deci e vorba de noi bani disponibili. Dar acestea nu pot fi aplicate de către statele membre pentru că încă nu dispun de sumele respective. E vorba de o lacună, o lacună ce trebuie rezolvată. Și tocmai de aceea regulamentul privind tranziția mm, dispune, mai ales la anexe, care sunt fondurile disponibile în 2021. Veți spune, păi nu o să avem CFM-ul și atunci pe ce bază și-a formulat Comisia propunerea? Ei bine, cifrele din propunerea noastră se bazează pe propunerea în privința CFM a Comisiei, deci nu avem valori de referință. Ideea este ca procedura între colegiuitori să poată funcționa. Nu aveam de ales, a trebuit să lucrăm pe baza propunerii CFM a Comisiei. În momentul adoptării, în mod normal, va exista un cadru financiar multianual. atunci, colegiuitorii, în mod logic, ar trebui să înlocuiască cifrele din propunerea noastră cu cifrele din acordul pe marginea CFM. Alții ar fi spus că aceste cifre ar fi trebuit să apară în uh, paranteze pătrate. Mă rog, așa am făcut noi. Mă rog, am asigurat și o serie de adaptări ale regulilor pentru a continua sprijinul în anul 2021. Și cu atât mai mult pentru programele sectoriale avem o provocare pentru apicultură, pentru vin, pentru legume. E vorba de uh, cererea din regulamentul CMO anual, uh, actual, dar e vorba de calendare diferite, unele care uh, încetează înainte de începutul lui 2022, iar altele mai lungi de atât. Deci trebuie să avem reguli în privința a cât timp ar trebui să mai funcționeze aceste vechi programe. Foarte pe scurt, practic noi propunem ca acele programe care se termină înainte de 1 ianuarie 2022 să fie prelungite pentru o perioadă foarte scurtă, limitată, astfel încât să fie uh, integrate în planul strategic PAC iar celelalte programe, care sunt mai lungi, ar trebui să, fie, să se desfășoare în mod normal, fie că se termină în 2022 sau 2023, oricum vor fi deja integrate în uh, planurile strategice PAC. Și apoi, în ceea ce privește refolosirea fondurilor necheltuite, există niște dispoziții de asemenea. Iată aici, în amănunt, uh, propunerea noastră nu are sens să intru în detalii acum, poate cândva ulterior, însă totuși aș vorbi de vreo două, trei elemente importante. Puteți vedea aici că statele membre vor putea să-și prelungească uh, programele de dezvoltare rurală în 2021. Dar această posibilitate nu trebuie să fie disponibilă decât pentru acele state membre care riscă să nu mai aibă bani. Deci, care vor risca să nu poată uh, lansa noi angajamente în 2021, pur și simplu din lipsă de fonduri. Dar mai sunt și alte state membre, state membre care au mulți bani de cheltuit din perioada precedentă. Și atunci, pentru acestea, noi propunem să cheltuie Uh, banii din perioada precedentă în baza regulilor precedente. Deci, ar trebui ca această uh, posibilitate să nu se uh, adreseze decât acelor țări care și-au cheltuit toți banii și care pur și simplu nu ar putea intra în noua perioadă financiară fără acest ajutor. Deci acele state membre care și-au cheltuit toți banii din perioada precedentă ar trebui să poată extinde programul și deci să cheltuiască cu noi fonduri. Există și niște adaptări ceva mai tehnice necesare din punctul nostru de vedere pentru o bună punere în aplicare a programelor privind dezvoltarea rurală 2021. În privința plăților directe, avem clauza de amnistie Până la finele lui 2020, creditele pentru fermieri uh, uh, vor fi considerate drept uh, legale și apoi vor trebui să se facă și niște adaptări tehnice, astfel încât să poată fi um, aplicată flexibilitatea între piloni, începând cu 2021 de către statele membre. Și apoi avem și o anumită marjă de flexibilitate, convergență internă pentru statele membre, plata unică la suprafață, s-a terminat în 2020. Noi propunem ca aceasta să fie extinsă până în 2021, această schemă. Practic toate statele membre ar trebui să poată avea o schemă de plăți directe până în 2021. În ceea ce privește organizarea comună a pieței și schemele de ajutorare, ce, uh, cele care ar trebui să se încheie până în uh, 1 ianuarie 2022 ar trebui să poată uh, continua Apoi, în privința regulamentului orizontal, n-am să intru acum în detalii și vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult Comisiei. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Nier. Aș propune, înainte de toate, să luăm întrebările coordonatorilor, după care să dăm cuvântul celorlalți colegi. Colegul Dorfman. Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, după cum am spus deja în repetate rânduri, aceste două propuneri vin destul de târziu. Le-am fi așteptat deja de ceva vreme. După cum spuneam deja la ședința coordonatorilor, ar fi fost bine să putem uh, să fi putut fi intervenit mai repede și uh, Uh, este important să putem continua cu aceste propuneri și să le discutăm aprofundat la nivel politic. Într-adevăr, în ce privește această, acest regulament, că este un regulament de tranziție, este totuși relevant pentru că face o trecere directă în planurile strategice care nu au fost decise, de fapt, încă în uh, buget. Deci nu există deocamdată un acord nici aici în Parlament, nici în ce privește statele membre. Aș uh, avea o întrebare specifică în ce privește dezvoltarea rurală. Înțeleg uh, prezumția de la care se pornește sau uh, ideea de la care se pornește în ce privește fondurile pentru 2021 în ceea ce privește propunerea, că trebuie să pornim de la propunerea comisiei, de la propunerea domnului comisar Oettinger, însă situația e destul de rea pentru cea de-a doua, cel de-al doilea pilon, pentru că prevede o reducere semnificativă a acestui uh, cel de-al doilea pilon, și anume acele state membre care și-au consumat deja fondurile de la pilonul 2 din luna martie 2021 trebuie să se descurce cu mult mai puține fonduri, lucru care ar putea să pericliteze continuarea programelor existente. Aș avea o întrebare specifică. Domnule Niar, ați uh, spus, pe bună dreptate, că statele membre trebuie să decidă dacă mai au bani pentru a continua programele uh, de la pilonul 2 sau dacă au nevoie de fonduri noi. Uh, Oare această decizie trebuie luată la nivelul statelor membre sau la nivelul diferitelor regiuni individuale? Pentru că în multe state membre dezvoltarea la nivel regional, la nivel rural, îmi cer scuze, diferă foarte mult în funcție de regiune, pentru că există anumite regiuni care și-au consumat deja toate fondurile și altele care încă nu. Care este situația după părerea dumneavoastră? Mulțumesc colegul Di Castro. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că, în sfârșit, Comisia ne prezintă astăzi actele legislative cu caracter tranzitoriu. Și vreau să le reamintesc tuturor colegilor că noi cerem acest lucru deja din luna iunie. Au trecut șase luni. Comisia vine să prezinte aceste acte tranzitorii în luna noiembrie. Ori acum să vină și să ne grăbească, să ne spună că trebuie să ne grăbim pentru a le adopta cât se poate de repede, uh, mi se pare sincer um, un comportament bizar din partea comisiei. Noi ne vom lua timpul necesar și după cum spunea Herbert Dorfman mai devreme în ceea ce privește dosarul um, dispozițiilor tranzitorii trebuie să înțelegem uh, înainte de toate cum se va articula procesul uh, când vine vorba de cele trei acte legislative pe care le discutăm la ora actuală pentru reformarea PAC. Pentru că noi acum trebuie să vedem dacă e necesară o intervenție când vine vorba de anumite articole. Așa că trebuie să spun deja, de pe acum, că un an nu va fi de ajuns, vom avea nevoie de mai mult timp. Altfel stau lucrurile în ceea ce privește flexibilitatea între piloni. Aici cred că putem uh, merge destul de repede, putem ajunge repede la un acord, pentru că e vorba de uh, o discuție de natură tehnică în exclusivitate. Acum însă revenind, uh, cred că trebuie să așteptăm și rezultatul dezbaterii privind PAC și îi invit pe toți colegii să mediteze la acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc, colegul Lavacek. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să-i mulțumesc Comisiei pentru prezentarea acestei propuneri, pentru că este deosebit de importantă și este singura propunere care, la ora actuală, ne oferă un dram de speranță pentru agricultorii noștri, înainte de a ajunge la un acord referitor la reforma PAC. Nu am să repet aici ce au spus deja colegii mei. Și eu cred că există multe alte subiecte Nu e vorba doar aici de un subiect de natură mecanică, să zic așa, să fac cum facem tranziția dintr-o perioadă în cealaltă. M-au dezamăgit propunerile referitoare la alocările financiare. Mă îngrijorează faptul că această abordare a Comisiei încearcă cumva să anticipeze acordul dintre Parlament și Consiliu referitor la cadrul financiar multianual. Și aș vrea să scot în evidență un lucru deja amintit, și anume că propunerea pentru CFM nu a fost deocamdată adoptată din mai multe motive și la mai multe capitole pentru dezvoltarea rurală presupune foarte multe tăieri bugetare și nu cred că ar trebui aici să anticipăm un acord la care încă nu s-a ajuns. Mulțumesc. Mulțumesc, colegul Hoisling. Da, era cât se poate de firesc că aveam nevoie de un regulament de tranziție. Deja am discutat acest lucru în anul trecut. Uh, comisia aștepta până în ultima clipă. Știam că era nerealist. Nu aveam nici cum să terminăm dezbaterea privind PAC. Și acum, uh, faptul că pornim de la o propunere a domnului Oettinger, sincer mă îngrijorează, pentru că știm cu toții că nu va fi rezultatul la care se va ajunge în urma negocierilor, dar Oettinger însuși a făcut o propunere în, uh, care nu poate fi considerată ca fiind în interesul multora cei, din cei prezenți în sală. Domnul Dorfman spunea de tăierile bugetare prevăzute la pilonul 2 și, sincer, eu am rețineri pentru că se spunea că cei care au în continuare fonduri le pot repartiza în continuare, dar ce se întâmplă cu cei care și-au epuizat fondurile? Paolo Di Castro spunea mai devreme în Germania în plus, avem 16 state, avem 16 uh, um, state federale, anumite regiuni și-au epuizat deja fondurile. Și trebuie să ne gândim la faptul că propunerea comisiei uh, se pregătește pentru o perioadă de tranziție, trebuie să regândim această logică. Ne vom lua timpul necesar, bineînțeles, cum spunea și Paolo Di Castro, nu neapărat un an, cum spunea dumnealui, dar pe de altă parte nici nu se poate aștepta uh, comisia să mergem în ritm uh, hei rup și să terminăm în câteva săptămâni cu discuția. Uh, trebuie să dezbatem reforma. Ideea era de a termina cu reforma PAC înainte de alegeri, dar faptul că nu s-a reușit nu e vina noastră și trebuie să ne luăm timpul necesar pentru a veni cu un regulament tranzitoriu rezonabil. Mulțumesc, colegul David. Mulțumesc foarte mult. Nu cred că se mai pot adăuga multe la cele deja spuse. Lucrurile cele mai importante au fost deja punctate. Nu am comentarii ulterioare. Și nu știu... bardzo, panie przewodniczący. Vă mulțumesc foarte mult. Domnilor și domnilor, e drept că aceste propuneri Mm, vin foarte, foarte târziu. Mm, pe, în, cazul, în cazul primului regulament, care este un regulament extrem de tehnic, pare să că vom reuși să-l adoptăm ceva mai repede. Coordonatorii tocmai ce au hotărât că președintele se va ocupa de tot, deci e foarte posibil să reușim să respectăm calendarul. Dar în privința celui de-al doilea regulament, un regulament extrem de complex, cu siguranță vom avea nevoie de mai mult timp. Mă cam uimește optimismul reprezentantului comisiei atunci când uh, spune că până la vara viitoare vom avea noul CFM și că statele membre vor putea pur și simplu să înlocuiască cifrele uh, propuse de comisie cu cifrele din uh, CFM nu știu dacă lucrurile chiar așa vor sta. E foarte posibil ca CFM-ul să nu fie adoptat decât spre finele anului viitor. Anul 2021, a spus vorbitorul. Ori în această situație, tare mie că e cam de- deplasat uh, optimismul uh, comisiei. Domnul Flanagan, păi ce să mai spun, că totul a fost spus. Dann auch Zeit, dann rufe ich jetzt... Minunat, mai economisim timp. Dau cuvântul următorului coleg, colegul Christensen. Mulțumesc foarte mult. Doresc să mulțumesc comisiei pentru că a prezentat această propunere foarte importantă pentru fermierii și agricultorii europeni. Pentru, acestea, pentru aceștia este foarte important să știe că pot conta că vor avea o perioadă de tranziție, dar vreau să știu de ce se propune doar un an, pentru că nu cred că vom reuși să ne descurcăm într-un uh, singur an. Eu cred că mai bine e să punem accent pe calitate mai degrabă decât pe viteză. Mulțumesc colegul Amaro. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că aspectele esențiale au fost uh, deja menționate, dar aș mai completa cu o idee, și anume că nu împărtășesc optimismul comisiei. Știu că comisia e optimistă, dar cred că e pur și simplu un vis. Ar uh, fi fost o dovadă de respect pentru Parlament, colegiuitor, care trebuie să aibă o poziție, uh, pe acest subiect, să fi putut măcar să arunce o privire asupra acestor dispoziții tranzitorii și să analizeze propunerea de reformă a PAC. În uh, Portugalia, înțelegem că poate comisia, poate să treacă foarte repede prin acest subiect, însă Parlamentul nu, pentru că vom avea nevoie de aceste dispoziții tranzitorii pentru un anumit interval de timp, un an, doi, poate mai mult. Însă este foarte important ca Parlamentul European să înțeleagă cum se va articula reforma PAC și CFM. Colega Aguilera. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte câteva observații. E adevărat că deja s-au făcut uh, observații care sunt de acord, da, uh, ni se spune că trebuie să ne grăbim. Însă trebuie să scoatem în evidență lucru de altfel spus deja de comisie că noi aici ne bazăm pe datele cadrului financiar multianual prezentat în trecut. Noi acum nu știm ce CFM vom avea pe viitor. Uh, lucru de altfel atât de important încât nici măcar Consiliul nu și-a definit poziția, atâta timp cât nu se va fi negociat CFM-ul. Ori, această grabă impusă din nou trebuie nuanțată pentru că noi aici suntem pe cale să facem o schimbare importantă în ce privește politica agricolă comună, cea de-a doua schimbare cea mai importantă după ce a făcut în 92. Așa că ar fi bine să luăm mai încet cu graba. Aș vrea să primesc câteva explicații din partea Comisiei. De pildă, cum vom gestiona în 2021 uh, ajutoarele uh, pentru producători, dacă am înțeles bine, cei care mai au resurse la dispoziție continuă cu acele resurse și cei care le vor fi terminat vor avea nevoie de regiuni noi. Însă, în țara mea, uh, organizațiile de producători sunt uh, regionale, nu sunt gestionate de stat. Deci, guvernul regional uh, îmi cer scuze, era vorba de programele de dezvoltare rurală. Aceste programe de dezvoltare rurală sunt gestionate la nivel regional în Spania, nu la nivel central național. Iată de ce există multe nuanțe care trebuie luate aici în calcul și mă alătur celor spuse deja de colegi mai devreme. Mulțumesc, uh, colega Alieva. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că colegii au pus întrebări cât se poate de pertinente mai devreme. Eu am o întrebare punctuală. Dispozițiile tranzitorii cred că aici există anumite carențe, nu sunt luate în calcul porturile, de pildă. Anumite, îmi cer, îmi cer scuze, a, ajutoarele. Anumite state membre au introdus ajutoare cu caracter temporale, mai ales pentru sectorul bovinelor în anumite state membre. Cred că avem nevoie de aceste ajutoare cu caracter temporar pentru că ajută o parte a IMM-urilor, IMM-uri de altfel foarte importante, care joacă un rol important în ceea ce privește asigurarea veniturilor agricultorilor. Colega Mulțumesc foarte mult. În Europa avem 8 milioane de fermieri care așteaptă reguli foarte clare din partea noastră a legiuitorilor și doresc să știe cum va arăta viitorul pentru a putea stabili uh, investițiile. Deci trebuie să stabilim anumite priorități pentru acest domeniu. În ce privește politica agricolă comună, ă, trebuie să terminăm ă, reforma. Sigur că e important să stabilim și sumele în ceea ce privește cadrul financiar multianual. Trebuie să ne asigurăm că avem o perioadă de tranziție suficient de lungă pentru a ne asigura că aceste tăieri ă, la care asistăm acum nu au rezultate prea, sau consecințe prea negative. Avem nevoie de mai mult timp un an trebuie să ne întrebăm dacă e suficient. Avem nevoie, de mai mult timp. Mulțumesc. Domnul Hidveghi, mulțumesc. Aș dori să salut propunerea Comisiei privind uh, cele două uh, chestiuni. Cred că stabilitatea și uh, continuitatea financiară sunt importante, s-a spus înainte acest lucru. Ar fi poate mai coerent să tratăm aceste dosare separat, bine, acum a fost bine că le-ați prezentat împreună. În ce privește uh, uh regulamentul privind pilonii pentru 2021, vom avea nevoie de puțin mai mult timp pentru al doilea dosar, însă de mai mult. În ce privește regulamentul de tranziție, al doilea, a doua propunere, cred că propunerea actuală ne permite să continuăm cu schema actuală de uh, plăți și uh, transferul de fonduri între piloni în domeniul dezvoltării rurale este foarte binevenită. Deci uh, statele membre uh, dispun de suficientă flexibilitate pentru a continua cu instrumentele multianuale. E bine, dar nu sunt convins dacă acest un an propus de comisie va fi suficient pentru a finaliza acest uh, dosar. Mai mulți colegi au spus acest lucru. Statele membre vor avea nevoie de timp pentru a dezvolta, pentru a-și pregăti planurile strategice, apoi Comisia va avea nevoie de timp pentru a le uh, evalua E un proces foarte îndelungat, dar care este și foarte uh, important. Mie mi se pare că doar un an e insuficient. Un alt aspect îmi lisește posibilitatea de a continua uh, să acordăm uh, ajutoare naționale tranzitorii. Ceea ce nu înseamnă că bugetul comunitar va trebui să plătească aceste ajutoare, acestea vin de la bugetele naționale, ceea ce este bine pentru sectorul agricol și ar am avea efecte asupra unor domenii sensibile și aș dori să știu de ce Comisia propune să nu uh, continuăm cu acest sistem, care a funcționat din 2014 și care cred că poate funcționa și în viitor. Mulțumesc, doamna Viner. Mulțumesc, domnule președinte. Practic, toată lumea a spus ce voiam să spun, dar aș dori să mă refer la două aspecte pentru a vedea Uh, care este, cât de mare este discrepanța. Sigur că uh, nu avem uh, prea mult timp la dispoziție, dar în orice caz este vorba de noi obligații în ce privește agricultură, silvicultură, detaliile, deci măsurile de mediu din pilonul 2 sunt limitate la 3 ani. Noi considerăm că nu avem timp suficient la dispoziție pentru a folosi fondul de reconversie ar fi nevoie de 5 ani, de exemplu, deci, uh, sigur, va exista o rezistență la această propunere. La considerentul 28 se spune că trebuie să obținem o uh, clasificare. Aici nu o să citesc uh, toate detaliile, toate elementele din document pentru a menține nivelul din 2019. Deci avem nevoie de o clarificare convergența regională ar putea avea de suferit. Și ne punem întrebarea de ce se permite statelor membre să facă plățile uh, din 2021 la nivelul din 2019, în loc să se continue cu procesul de convergență. Mulțumesc, doamna Carvaieș. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să salut propunerea de regulament, care este într-adevăr sosește la sosește cam târziu și deci avem nevoie de ceva mai mult timp pentru a studia. Uh, persistă foarte multe incertitudini și va trebui însă să studiem propunerea pentru a veni cu garanții pentru agricultorii noștri, dar mai ales să ne asigurăm că sprijinul va fi fiabil. Și aici trebuie să vă spun că atunci când m-am uitat uh, la cifre, la cifrele care încă fac obiectul dezbaterii, am rămas puțin perplexă. Mă întreb cum putem menține o metodologie care vorbește despre convergență externă. Nu avem timp uh, suficient ca să intru în uh, amănunte. Dacă ne uităm la uh, sumele pentru programul pozei. S-ar putea ca aceste sume să nu fie menținute. De mai multe ori, domnul președinte Juncker și uh, comisarul Hogan au spus că ar fi o greșeală să lovim uh, mai ales uh, regiunile defavorizate și care au de face mai ales cu probleme structurale. Și deci orice modificare a sumelor, orice schimbare în jos, ar fi considerată ar, fi, ar putea să pară neînsemnată la nivel global, dar ar putea avea consecințe nefaste pentru aceste regiuni. Aș dori să îmi răspundeți clar la această întrebare și aș dori să știu uh, poziția Comisiei. Mulțumesc, uh, doamna Tolere. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc Comisiei pentru această, acest text prezentat așa puțin uh, la cald. Sigur că mi-ar plăcea să îl studiez mai în uh, amănunt, dar în orice caz uh, pot uh, să vin cu câteva reacții. Având în vedere negocierile privind pacul, mie mi se pare că prelungirea sistemului doar cu un an este optimistă, să nu uităm faptul că atât Parlamentul cât și Consiliul, după ce vor fi ajuns la un acord, și statele membre ar trebui să aibă timp pentru a-și pregăti planurile strategice și după aceea Comisia va trebui să le evalueze. Deci, având în vedere stadiul actual al dezbaterilor, credeți că am putea obține un acord înainte de finele 2020? Mie mi se pare puțin de Uh, crezut acest lucru. Statele membre trebuie să dispună de timp pentru a pregăti planurile strategice. Am avut uh, o experiență neplăcută în ce privește întârzierea programelor de dezvoltare rurală și deci ar fi bine ca pe viitor să nu avem o discrepanță de aplicare doar pentru că nu s-a acordat suficient timp pentru a pregăti planurile naționale agricultorii trebuie să poată să-și uh, pre- pregătească, să-și anticipeze activitatea în amonte și deci au nevoie de o certitudine totală în ceea ce privește uh, sistemele de ajutoare prevăzute în PAC. Comisia a prevăzut uh, dotări financiare care reflectă propunerea sa inițială cu privire la cadrul financiar, ceea ce ar duce la o reducere cu 5% a fondurilor pentru PAC o reducere la care Parlamentul European s-a opus deja. Deci, pentru perioada de tranziție, trebuie să fie prevăzute aceleași dotări uh, bugetare pentru sectorul agricol și să uh, ne luptăm pentru un buget uh, pentru viitorul CFM. Și susțin cele spuse de colega cu privire la programul POSEI. Comisarul Hogan a, ne-a asigurat că bugetul acesta va fi menținut, deci vă rog cel puțin în perioada de tranziție acesta să fie menținut. Mulțumesc! Mulțumim! vă rugăm uh, să respectați și timpul alocat domnul Car uh, iar acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu reprezentanților comisiei. Aș dori să uh, le spun colegilor că la regulamentul Omnibus, domnul Hoisling a vorbit deja de acest lucru, de această perioadă de tranziție mai mare de un an. Deci în reforma Omnibus am discutat de această perioadă de tranziție am spus, nu știm uh, de câți bani vom uh, dispune cu exactitate, dar uh, acum, măcar în perioada tranzitorie, ar trebui să respectăm sumele actuale. Un coleg a vorbit despre regula N plus 2 dacă ea a fost uh, convenită. Deci dacă legislația este adoptată, avem nevoie de o perioadă de tranziție de încă 2 ani. Aș dori să întreb uh, Comisia de ce este atât de modestă. Ar fi fost mai bine să avem 2 ani, mai bine decât unul în orice caz. Asta uh, se întâmplă în realitate, de fapt. A doua întrebare. S-a tot vorbit despre old reform, new money. Dacă am înțeles eu bine, Comisia a spus că vechea reformă urmează să fie prelungită, ceea ce are uh, totuși uh, dezavantaje, dar în orice caz uh, fermierii beneficiază de o anumită previzibilitate. Aș dori să știu dacă am înțeles eu bine. Reforma veche uh, urmează să fie doar prelungită și apoi o întrebare de detaliu, în al treilea rând, în spațiul rural avem foarte multe programe care durează timp de 5 ani aceste programe ar urma să fie prelungite, uh, ar putea merge până la 6 sau 7 uh, uh, pentru a acoperi și perioada de tranziție. Mulțumesc, doamna Sandor. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus deja foarte multe aspecte, dar doream să insist pe două aspecte să mai pun sare pe rană. În ceea ce privește perioada de prelungire, într-adevăr, uh, un an mie, nu mi se pare realist, pentru că dacă urmăm această logică, atunci ar trebui ca statele membre să-și prezinte planurile strategice în ianuarie 2021, ca acestea să intre în vigoare în 2022. Negocierile bugetare știm că bat pasul uh, pe loc și deci că e nevoie de timp suplimentar pentru ca pacul să ajungă în teritoriu. În teritoriu. Deci, uh, această prelungire de un an nu mi se pare realistă. Un alt aspect la care s-au referit doi antevorbitori vizează bugetul pentru uh, regiunile ultraperiferice, programul POSEI. Aș dori să vă reamintesc că angajamentele asumate de către președintele Juncker, dar și de către comisarul Hogan, a trebuit să fie respectate și deci ar trebui ca acest buget pentru programul POZEI să fie restabilit, să fie corectat. Mulțumesc, domnul Rope. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia ne-a informat în legătură cu ce urmează să se întâmple în uh, anul 2021. Dar eu cred că până când va avea loc Brexitul, va continu- noi vom continua cu perioada de tranziție. Care este principala problemă cu care ne confruntăm? Problema este că Consiliul nu poate să ia o decizie cu privire la cadrul financiar multianual până când nu se ia o astfel de decizie, nu putem face nimic. Deci, iată, ni se propune o prelungire. Poate că ar trebui să ne gândim însă la următoarea perioadă financiară, 2021-2027. Cum uh, vom finanța însă această nouă perioadă? Pentru că nu vom avea suficient bani la dispoziție. Comisia spune că ar fi bine să folosim uh, alte fonduri la care noi nu ne-am dat acordul. Comisia a propus reducerea bugetului pentru agricultură. Parlamentul ar trebui oare să-și uh, dea acordul la această nouă propunere hibridă pe care ne-a fost prezentată astăzi? Să ne dăm uh, acordul cu o tăiere uh, propusă de către Comisie? Cred că Comisia e uh, puțin, nu, nu te trate, ne tratează cinstit. Știe că nu ne-am dat acordul la programul uh, total și acum îl taie în bucățele și speră că vom, ne vom uh, da acordul pe mici bucățele. E o chestiune foarte importantă și uh, vom avea foarte multă muncă uh, de depus și va fi o adevărată provocare pentru Parlament. Mulțumesc, domnul Buda. Da, mulțumesc, domnule președinte. <laughs> Stimați colegi, fără discuție că fermierii noștri au nevoie de stabilitate și asta înseamnă inclusiv stabilitate financiară și ei trebuie să știe pe ce se pot baza în perioada următoare. Din capul locului, acest termen de un an de zile este neserios, pentru că, din câte țin eu minte, Comisia are la dispoziție 8 luni de zile să se pronunțe asupra acestor planuri uh, naționale strategice. Iată, deci, că acest termen de uh, un an de zile, din capul locului, nu are cum să fie respectat și, uh, în opinia mea, ar trebui să extindem acest termen la 2 ani de zile. Dacă putem veni mai repede cu reforma PAC, fără niciun fel de problemă o implementăm pe urmă de când am, am terminat o dar fermierii trebuie să știe dacă astăzi primesc subvenție pe hectar o sută nouăzeci de euro că vor putea primi acea subvenție pe hectar în următorii doi ani de zile. doi uh, mi se pare puțin că suntem neserioși sau inconsecvenți în ceea ce înseamnă uh, abordarea acestei politici agricole comune și a sectorului agricol în general. Pe de o parte, avem de-a face cu reduceri uh, bugetare. Și aici colegii care provin din țările care se opun la creșterea bugetului poate faceți presiune pe guvernele dumneavoastră să fie de acord cu creșterea bugetului uh, pentru uniunea europeană pentru că nu putem cere să facem mai mult cu bani mai puțini și știți care sunt țările acestea uh, dar pe de altă parte uh, spunem în felul următor sectorul agricol poate fi sprijinit și din fondurile naționale și acest ajutor național tranzitoriu venim astăzi și îl tăiem. păi nu suntem serioși? dați voie statelor membre să vină cu diverse forme de sprijin pe diverse sectoare acolo unde simt nevoia să facă acest lucru pentru că altfel repet suntem neserioși. mulțumesc. doamnă schreier pirik Voorzitter, dank u wel. Ik zal het eh, kort houden, maar de, de... Mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt, pentru că știu că timpul ne presează. Domnul Buda tocmai a spus asta. Dacă ești fermier și asculți această dezbatere, să zicem, și dorești să investești uh, în viitor. Ești un, să zicem, un uh, agricultor tânăr și te uiți la această dezbatere, la care se spune, Parlamentul European îți spune că trebuie să faci foarte multe pentru a combate schimbările climatice. Să nu uităm că trebuie, avem datoria să rezolvăm această problemă cât mai repede cu putință să ieșim din impas. De luni de zile tot încercăm uh, uh, să ținem cont de toate punctele de vedere, dar să nu uităm că am avut un vot care ar trebui să fie luat în serios. Vorbim despre planurile strategice. În țara mea, colegii se bazează pe deciziile noastre. Deci cum continuăm să ne uităm dimineața în oglindă? Trebuie să înțelegem că acest subiect este de extremă urgență. Mulțumesc, doamna Schmidbauer. Mulțumesc și eu, foarte pe scurt cred că agricultorii austrieci uh, reprezint părerea lor, nu ar trebui să ne lăsăm intimidați. Pentru noi, uh, miza cea mai importantă o reprezintă securitatea alimentară și apoi, pe locul 2, vin oamenii și aici aș dori să uh, le spun colegilor. În fiecare exploatație există uh, oameni, lucrează oameni și de dimineață s-a spus că trebuie să facem asta și asta și asta, dar să nu uităm, dragi colegi, că uh, eu aș dori să avem cât mai puține pierderi colaterale și apoi în ceea ce privește prelungirea programului aș avea o întrebare și vă rog să răspundeți la întrebarea mea. Se spune că avem o perioadă de tranziție, avem o prelungire, dar uh, care vor fi co uh, condițiile clare pentru prelungire? Mie nu mi se pare așa de ușor și de aceea vă pun întrebarea. Uh, să vedem uh, care sunt condițiile pentru prelungire și pe baza căror criterii acea, aceste cereri de prelungire vor fi uh, validate și apoi cum va avea loc prelungirea. Mulțumesc! Mulțumesc! Am ajuns la uh, finele sesiunii de întrebări. Nu s-a mai înscris nimeni la cuvânt. Vă propun să dăm cuvântul reprezentanților comisiei. Ați primit o serie de întrebări și poate că ați observat că uh, interesul este destul de mare. Mulțumesc și vă mulțumesc uh, și eu pentru toate întrebări și observații. O să încerc să răspund la cât mai multe cu putință și aș dori să vă spun că comisia este la dispoziția dumneavoastră să vă explice toate aceste aspecte. Într-adevăr, unele sunt foarte tehnice și vă stăm la dispoziție dacă aveți întrebări suplimentare. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au vorbit, s-au pronunțat pentru separarea celor două propuneri. Regulamentul de flexibilitate este urgent, el trebuie să fie adoptat cât mai repede și ne bucurăm de faptul că uh, regulamentul de tranziție are nevoie de mai mult timp, are nevoie de o adevărată dezbatere aprofundată și sperăm să putem proceda uh, cu respectarea calendarului. Permiteți-mi să iau un exemplu de la reforma din 2013. Uh, Comisia a propus în aprilie un regulament de tranziție și uh, s-a luat un, o decizie în octombrie de către colegiuitori în trilog. Deci, iată, avem uh, același nivel de complexitate și totuși colegiuitorii au reușit să uh, trateze chestiunea uh, în mod foarte aprofundat și profesionist, ajungând la un acord. Apoi, în ce privește legătura cu CFM-ul. De la început aș dori să spun că noi nu avem cum să anticipăm sumele din uh, CFM. Nu este scopul propunerii. Dar nu putem aștepta încheierea CFM-ului din motive pe care le-ați menționat chiar dumneavoastră. Deja e târziu, am venit cu această propunere, am așteptat 3 sau 4, dacă am fi așteptat 3 sau 4 luni, uh, nu ar fi fost în interesul nimănui uh, ca Comisia să aștepte uh, ca CFM-ul să fie votat uh, înainte să facă această propunere. Deocamdată avem doar o, un benchmark, propunerea Comisiei, dar, sigur, Probabil că această, această propunere nu este cuvântul final în ce privește CFM-ul și de aceea chiar de la început am spus că atunci când Consiliul și Parlamentul vor ajunge la un acord cu privire la CFM, e logic și asta și sperăm ca toate cifrele din propunerea noastră să fie înlocuite de cifrele reale din CFM. Sper să-l liniștesc pe domnul Dorfman, care spunea că da, într-adevăr am puțin mai mulți, mai puțin bani în al doilea pilon uh, privind dezvoltarea rurală, constatăm că dezbaterile Uh, merg uh, în direcția opusă, deci s-ar putea ca la final să avem uh, mai mulți bani, deci sperăm ca tăierile propuse să nu fie atât de importante precum prevăzut inițial. Un al doilea aspect legat de CFM se referă la faptul că pornim de la premisa că acordul între Consiliu și Parlament va interveni înainte de un acord final cu privire la regulamentul strategic. Aceasta este premisa noastră de la care pornim, ceea ce înseamnă că, dacă intervine o schimbare în acordul final cu privire la CFM, propunerea Comisiei trebuie să fie adaptată în consecință. Mai mulți dintre dumneavoastră, domnul Dorfman, Heusling, ce se întâmplă cu programele de dezvoltare rurală care uh, sunt, uh, au, sunt regionalizate. Și dacă vă uitați la propunere, am abordat acest uh, subiect. Statele vor putea folosi noi bani în conformitate cu regulile vechi, după ce au epuizat uh, vechile fonduri, Această propunere vizează doar statele membre cu un program la nivel național, dar pentru statele membre cu programe regionale, acest uh, criteriu se aplică la nivel regional, de exemplu Italia sau Germania, vor vedea care dintre programele regionale au epuizat uh, fondurile vechi și, în acest caz, vom uh, pune la dispoziția uh, acestor regiuni uh, fonduri noi care să fie cheltuite în conformitate cu regulile vechi. Deci, unele regiuni vor folosi, vor cheltui bani uh, vechi în conformitate cu regulile vechi și altele bani noi în conformitate cu regulile vechi. În ce privește ajutoarele naționale de tranziție, ați pus mai mulți întrebarea. E adevărat că noi nu intenționam să prelungim aceste ajutoare și vă pot și explica de ce. Se numesc uh, ajutoare tranziționale, deci trebuie să fie de tranziție și recent colegiuitorii au uh, hotărât să prelungească aceste ajutoare până în 2020, dar doar până în 2020. Deci, propunerea Comisiei pentru reformă nu prevede o continuare a acestor ajutoare naționale tranziționale după 2020 și am respectat propunerea noastră de reformă. Deci, va trebui să ne oprim în 2020 și să nu avem o prelungire suplimentară în contextul regulamentului uh, de tranziție. Doamna Viner a pus o întrebare în legătură cu convergența internă și flexibilitatea care va fi acordată statelor membre dacă respectă propunerea noastră. Ideea este că trebuie să dăm uh, un maximum de flexibilitate pentru că știm că este o chestiune delicată în unele state membre și știm că este un subiect care este de- discutat și în contextul reformei cap ca atare. Și deci punem la dispoziția statelor membre două posibilități, cele care doresc să continue pe această cale a convergenței interne, ar trebui să poată să procedeze așa, deci în 2020-2021, iar cele care doresc să spună că doresc să se oprească la nivelul 2019, ultimul în conformitate cu regulile actuale, pot. Deci pot opri ceasul și să vadă ce hotărăsc uh, colegiuitorii în reforma uh, PAC. Mai mulți dintre dumneavoastră s-au uh, referit la uh, programul uh, PROZEI și la alte programe regionale. Nu pot să fac decât să repet. Ce am făcut noi cu propunerea noastră a fost să folosim cifrele din propunerea inițială CFM și uh, din propunerea pentru PAC, pentru că este singurul etalon pe care îl avem. Dacă se va schimba în procesul de negociere cu privire la CFM, bineînțeles că vom trage consecințele necesare și în ce privește cifrele din regulamentul de tranziție pentru 2021. Domnul Iar, dacă nu mă șel, a vorbit despre regula N plus 2 față de N plus 3. Deci regula pre, prevede pentru N plus 3 bani vechi și pentru statele membre care vor continua programele de dezvoltare rurală în 2021, se va aplica din nou regula N plus 3. Deci regula N plus 2 va fi o nouă regulă doar pentru reformă și nu pentru anul de tranziție. Aici încercăm să respectăm principiile generale pe baza cărora am întocmit propunerea noastră. Un alt aspect, uh, durata de angajamente, mai ales în ceea ce privește protecția mediului și aici ne confruntăm cu o dilemă. Dacă ne uităm la Uh, angajamentele individuale ale unui uh, fermier, spunem că dacă perioada este mai lungă, e, e mai bine pentru mediu decât un angajament uh, pe termen scurt. E adevărat, dar dacă ne uităm la situație din punct de vedere strategic, noi ne dorim să spunem că ar trebui să fie cât mai multe fonduri disponibile pentru statele membre după ce statele strategice uh, PAC uh, văd lumina zilei, pentru că Uh, aceste planuri prevăd uh, măsuri pentru protecția mediului, să avem ajutoare țintite uh, care să vizeze protecția mediului, măsurile climatice și așa mai departe. Ce ne dorim să obținem cu fermierii în anumit domeniu? Și pentru fiecare angajament pe termen lung, de 3 până la 7 ani, bineînțeles că te legi de mâini și de picioare. Și banii sunt uh, restricționați și de aceea pentru noile angajamentele pentru 2021 propunem o perioadă mai scurtă de 1 până la 3 ani pentru a maximiza uh, valoarea adăugată a acestor planuri strategice PAC în ceea ce privește, deci din perspectiva uh, finanțării puse la dispoziția statelor membre pentru planurile strategice PAC. Un ultim, ultimă observație în legătură cu durata perioadei, elefantul din cameră. Dacă ne uităm la ultima perioadă, în 2013, în primăvara, deci 2013, în martie sau aprilie, am intrat în faza de trilog, iar în iunie am avut dialogul final pentru a încheia acordul. Deci, dacă vrem, noi putem încheia acordul într-un timp uh, record. Propunerea noastră a fost întocmită tocmai ținând cont de experiența din 2013 și sperăm că, dacă există dorința politică, atunci colegiuitorii pot trece la mața de negociere în următoarele luni, să înceapă în primăvară trilogurile și să sperăm că avem un acord politic privind reforma PAC uh, în vara lui 2020. Și atunci, da, dacă ne gândim la un an, mie mi se pare logic. Dacă însă intervin uh, întârzieri, atunci, într-adevăr, va trebui să revizuim perioada de tranziție, dar vă lansez un apel. Haideți să ne uităm la conținutul propunerii noastre și să discutăm uh, durata perioadei de tranziție după ce vom avea mai multă claritate în legătură cu procesul de reformă ca atare. Deci, cumva în primăvara sau vara anului viitor. Mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank an die Mulțumim Comisiei pentru răspunsurile detaliate. Pornesc <clears throat> de la premisa că vom mai discuta acest uh, subiect la comisia noastră. Vă rugăm să transmiteți uh, mesajul nostru, domnului comisar. Suntem uh, uh un partener de încredere. Noi sperăm să obținem o procedură simplificată, ceea ce Uh, înseamnă și noi că așteptăm din partea Comisiei să reacționeze, dar în orice caz uh, acesta este mesajul pe care îl uh, transmitem domnului comisar. Am ajuns la sfârșitul punctului 11, trecem la 12 acum. Este vorba de adoptarea recomandărilor ședinței coordonatorilor Comisiei Agri E vorba de decizii care au fost luate în această dimineață, au fost transmise și dacă nu sunt obiecții, atunci aceste decizii sunt uh, considerate adoptate. Ajungem la punctul 13, chestiuni diverse. Aș dori să știu dacă dorește cineva să ia cuvântul. Se pare că domnul Iorgel. Panie președinte, ja bym prosił o odpowiedź na piśmie w tym... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să primesc un răspuns în scris la întrebarea pe care am adresat-o mai uh, devreme Comisiei Europene. Rog insistent. Ähm, Vă referiți la întrebarea dumneavoastră de mai devreme, de la punctul anterior al ordinii de zi? Da, bine. Așa vom uh, lua în considerare. Acum, la diverse. Da, colega Aguilera, vă rog. Îmi cer scuze, vreau doar să mă refer la recomandările coordonatorilor. De câte mi-a spus coordonatorul nostru, s-a clarificat misiunea în Extremadura, misiunea care se va organiza în Spania pentru următorul semestru, în luna mai. Nu se regăsește însă recomandarea coordonatorilor. Iată de ce vreau lămuriri. Domnule mi-a spus că s-a discutat, însă în documente pe hârtie nu apare. Vreau uh, să știu cum stau lucrurile. Doamna colega Aguilera, am discutat despre acest punct, însă nu ne-am decis astăzi. Nu am decis uh, detaliile deocamdată. Am decis că se va organiza o călătorie, o, o misiune în Spania. Uh, dar nu am decis amănunte ulterioare. Colegul Dorfman mai dorește? Nu? Bine. Iată, uh, așa stau lucrurile. Din acest motiv, această decizie nu se regăsește în uh, comunicările coordonatorului, deoarece decizia în sine nu a fost deocamdată luată. Colegul de Castro, vă rog. Eu mă gândeam că decizia a fost deja luată. Am spus luna mai, Spania. După care am spus că va fi vorba doar de o misiune într-o singură regiune a Spaniei. Mie mi se pare că lucrurile sunt clare, nu știu ce mai așteptăm. Da, într-adevăr, am decis acest lucru, însă nu am decis deocamdată unde anume vom merge, dacă există un angajament clar în acest sens sau dacă uh, se va merge poate într-o altă regiune din cele două propuse. Acest lucru nu a fost deocamdată decis. Mai există alte intervenții sau cineva a înțeles această decizie altfel? Doamna Aguilera, propunerea pe care am făcut-o în calitate de grup socialist este să mergem în regiunea Extremadura. A fost singura propunere. Dacă se decide o, să se organizeze o misiune într-o altă regiune, înseamnă că e o propunere din partea altui grup politic. Eu vreau doar să clarific, pentru că propunerea nu viza o misiune în două regiuni. Asta înseamnă că e vorba de o propunere din partea altui grup politic și ar fi bine să lămurim lucrurile, pentru că, indiferent de ce decizie s-a luat, lucrurile trebuie să fie clare. Propunerea grupului SD e Spania-Extremadura. Da, întocmai, repet, nu ne-am decis încă. Colegul Dorfman. Domnule președinte, într-adevăr, ședința coordonatorilor am decis să mergem în uh, Spania și în Ungaria. Până aici. După care, dacă primim programe, propuneri, unde e ceva interesant de văzut în aceste țări, atunci ne vom decide de îndată ce dispunem de respectivele programe. Bine, mai există alte persoane care doresc să ia cuvântul referitor la acest subiect sau referitor la alt subiect, la diverse? Se pare că nu. Trecem atunci la punctul 14. Următoarele ședințe pe data de 18 noiembrie pe data de 4 decembrie și pe 5 decembrie, inclusiv audierea. Vă urez o seară plăcută în continuare. Ne vedem cel târziu la următoarea întâlnire.